Doamnelor și domnilor, bine ați venit! Bine ați venit la prima noastră reuniune din noul an. Așadar, cele mai bune urări și din partea președintelui și a secretariatului. Sigur, personal deja am rostit deja urările de rigoare. Doresc să-i salut și pe cei care ne ajută să comunicăm și tuturor colaboratorilor noștri. Un an nou bun. Agenda va parveni dacă există obiecții. Nu este cazul. Trecem așadar la punctul 1. Există o modificare importantă a ordinii de zi. Domnul de Blaziu a rugat să amânăm raportul dânsului cu privire la interesele Uniunii. Ar fi fost punctul 7 de pe agenda noastră inițială. Vom discuta acest subiect pe 17 februarie, iar uh, votul va avea loc în ședința noastră din martie. Așadar, punctul 15, prezentarea domnului Calas cu privire la riscul de erori, va fi discutat imediat după audierea, discuția cu domnul comisar Figel. În rest, procedura cu procesele verbale este cea obișnuită. Uh, puteți consulta documentul COCOBU. Aș dori să anunț că domnul Escobar îl va înlocui pe domnul Escobar pentru PPE. Web streaming astăzi și mâine Reuniunile noastre vor fi transmise pe internet. Domnul Brian Gray, ofițer de contabil și de, de, pentru contabilitate și Uh, director adjunct, va deveni director uh, plin de la, pentru servicii de audit de la 1 iunie. Iar uh, Walter Defa va trece tot cu aceeași dată, la 1 iunie acestui an, la Direcția Generală TAC Sud. Dacă îmi permiteți să închei acest uh, punct de pe ordinea de zi, mulțumesc, trecem așadar la punctul 4. Este vorba despre descărcarea de gestiune pentru 2007 <clears throat> pentru educație, formare, cultură și tineret. Comisarul responsabil este Ian Figel. Și așa cum ne-am propus, am să dau uh, cuvântul domnului Levinson, membru al Curții Europene de Conturi. Domnule Levinson, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuros să vă prezint raportul Curții de Audit privind anul financiar 2007. Noua linie bugetară introdusă are legătură cu auditul bugetului pentru educație, pentru cetățenie. Introducerea capitolului 9 este menită să reflecteze schimbarea din bugetul general, care în acest moment este structurat doar pe uh, zonele de uh, politică bugetară, care sunt subiectul auditului, raportului de audit. Educație, cultură, comunicare, libertate, securitate și justiție. Angajamentele făcute în această zonă acoperă 1 miliard 180 uh, de milioane de euro. Implementarea bugetului în 2007, cu excepția comunicării, a diferit de anii precedenți din cauza introducerii unor noi programe multianuale în contextul cadrului financiar 2007-2013. Această implementare a fost acompaniată de o schimbare în structura internă de control care a plasat mai multe responsabilități pe umerii statelor membre, cerând autorităților naționale să dea declarații de asigurare în ce privește managementul financiar al cheltuielilor în statele membre în chestiune. Procedura de audit, procedurile de audit ale curții constau din testarea unui uh, uh, lot de 130 de plăți și a sistemelor de supervizare și control aplicate de Comisie. Aceste 150 de tranzacții acoperă 95 de plăți în avans și 55 de plăți uh, intermediare sau finale, reprezentând 21% dintre plăți au fost afectate de mai multe, una sau mai multe erori. Și în general, uh, Plățile intermediare și finale au, fost mai, uh, au avut mai multe greșeli decât cele uh, uh, de avans. Multe dintre erori se refereau la eligibilitatea costurilor și o documentație inadecvată a, cost, a cererilor de rambursare. În ce privește evaluarea sistemelor de control, Curtea a evaluat modul în care Comisia a aplicat noul sistem de, noul, sistemul noul introdus privind declarațiile ex ante de asigurare. Când Comisia evaluează aceste declarații, are posibilitatea de a accepta declarațiile, de a accepta condițiile acestea sau de a respinge. În cazul acceptării condiționale, Comisia poate decide să ia măsuri de precauție. Totuși, auditul făcut de curte pe programul uh, de învățare de-a lungul întregii uh, vieți a arătat un număr de slăbiciune în procedura de declarare ex ante. Autoritățile naționale au folosit metode diferite de a obține o bază pentru garanțiile sale și uh, diferențe în gradul de uh, declarare a procedurilor uh, făcute de aceste autorități, care a dus la diferențe în uh, baza pe care a pus-o Comisia pe aceste declarații. Evaluarea Comisiei a fost limitată la o uh, analiză de birou a sistemelor și controlelor în timp ce operarea lor efectivă în statele membre nu a fost uh, verificată de Comisie. Comisia a acceptat toate declarațiile cu anumite condiții. Numărul condițiilor relevante pentru cele 39 de agenții a fost 329 și a variat între 3 și 13 pe agenție. Deși deci unele dintre condiții aveau legătură cu uh, trăsături interne de control absolut cheie, cum ar fi uh, separarea datoriilor, stabilirea unei funcții de audit intern și operarea sistemelor financiare, Comisia nu a folosit măsurile uh, de precauție. Curtea a luat notă de faptul că nu a existat un follow-up de acțiuni corective, că termenele nu au fost adesea respectate și că 240 dintre condiții încă trebuiau implementate la sfârșitul lui 2007. Și în al patrulea rând că unele criterii folosite de către comisie în cadrul procedurii de evaluare nu au fost definite în mod adecvat făcând uh, să existe o incertitudine în ceea ce privește uh, încheierea procesului de evaluare și în legătură cu ce măsuri de precauție puteau fi luate. Slăbiciunile pe care tocmai le-am menționat au redus valoarea procedurii de declarație ex ante ca un element de supraveghere și control. Totuși, uh, proiectarea sistemului include de asemenea viste de monitorizare în membrele state și declarații de, asigurare, de, proced- de procedură asiguratorii anuale, declarații ex post. Curtea consideră că astfel, un astfel de sistem, dacă ar fi aplicat corespunzător, ar putea oferi o bază mai sigură în viitor. În ce privește al doilea fond european pentru refugiați, Curtea a auditat evaluarea preliminară a Comisiei în ce privește sistemele naționale de supervizare și control și acest audit a descoperit întâi probleme în descrierea procedurilor de management și control oferite statelor membre. În al doilea rând, Comisia n-a făcut decât uh, vizite de monitorizare în 10 state membre și cele mai multe dintre ele nu au fost făcute în limita de 12 luni prevăzută și în al treilea rând procedura de follow-up pentru a monitoriza progresul statelor membre în implementarea măsurilor corective ar trebui să fie mai sistematică. În ce privește cheltuielile pentru comunicare, verificările exante ale Comisiei sunt un element cheie al sistemului de control. Curtea a descoperit totuși că 7 din 12 erori pe care le-a detectat ar fi trebuit identificate chiar de către Comisie. Dați-mi voie să rezum concluziile curții. În primul rând, plățile făcute în cadrul programului Educație și Cetățenie sunt afectate de un nivel material, un nivel important de erori uh, legale și uh, de reglementare. Aceste erori, în contextul unui cadru legal complicat, se vor uh, multiplica. În al doilea rând, uh, verificările făcute de Comisie pentru Educație și Cultură și pentru Fondul uh, pentru Refugiați 2 sunt parțial afectate. Sistemul pentru verificări ex ante al comunicației nu este unul eficient. Curtea recomandă în consecință Comisiei să îmbunătățească evaluarea pe care o are a sistemelor de supervizare și control stabilite de către statele membre pentru programul de învățare de-a lungul vieții și pentru Fondul European de, pentru Refugiați, prin uh, creșterea numărului de vizite de monitorizare în statele membre și, în al doilea rând, uh, să-și îmbunătățească calitatea verificărilor exante făcute în ce privește cheltuielile de comunicare prin liste uh, de uh, criterii care să fie utilizate în mod uh, corespunzător. Dacă Comisia implementează aceste îmbunătățiri, aceasta ar putea duce la o mai mare eficiență a sistemelor de control, nu doar pentru programul de învățare pe termen, pe, pe durata vieții, și, uh, și pentru a-și întări managementul uh, cheltuielor privind educație și spirit cetățenesc. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Levinson. Vom proceda acum așa cum am agreat. În, după introducerea dumneavoastră va avea cuvântul domnul comisar Figel. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președintele Băș, domnule raportor Odi, stimați membri ai Parlamentului și eu aș dori să răspund la salutările dumneavoastră de uh, bun venit în noul an. Aș dori să vă urez și eu un an nou fericit și după cum spunea și antevorbitorul meu, foarte multe din proiecte au fost deja începute în anii anteriori. Domnul Levinson a menționat în remarcile sale puncte concrete pentru 2007, un raport. Am avut ocazia să ne întâlnim la Luxemburg anul trecut și deja am pus pe picioare multe lucruri care sunt uh, implementate ca urmare a recomandărilor sale. pentru noi, 2007 înseamnă un an al schimbărilor majore. În primul rând, pentru că am primit un nou cadru juridic cu o nouă generație de programe pentru perioada 2007-2013 și, în al doilea rând, am introdus un nou, un nou cadru de control pentru implementarea acestor noi prevederi juridice cu privire la programele generaționale. Am urmat recomandarea Curții de Conturi din uh, întâlnirile anterioare, în special prin fluidizarea programelor și acțiunilor, utilizarea finanțării prin sume fixe și am introdus abordarea auditului unic. Știți că în acest domeniu suntem foarte apropiați de cetățeni, avem sute de mii de utilizatori în fiecare an și pe fiecare pe mai mulți ani există adevărate chiar milioane de utilizatori pentru programe cum ar fi Erasmus. În contextul abordării auditului unic am introdus declarațiile ex ante și ex post, după cum a menționat domnul Levinson, din partea statelor membre. Acest parteneriat și responsabilitate acest parteneriat de responsabilitate sunt, este un lucru nou și introduce noi atribuțiuni pentru direcția generală noastră. Se consolidează sistemul de control care are multe elemente orientate pe procese. Se ține cont de experiența anterioară, de asemenea auditurile anterioare naționale și informații, uh, sesiuni de informare, uh, conferințe și așa mai departe. Sistemul de control a fost parțial eficient, însă Curtea de Conturi consideră că acest sistem, dacă va fi aplicat corect, va uh, avea, va putea să furnizeze o bază co- corespunzătoare de asigurare a cheltuielilor. 3 din 4 domenii de control testate de către Curtea de Conturi au fost considerate ca eficiente. Au primit uh, uh, culoarea verde, un steguleț verde. Eh, se vorbește despre verificările ex ante ale plăților și verificările ex post și auditurile ex post. Deci, singurul domeniu care este considerat ineficient este examinarea declarațiilor ex ante de asigurare, care se face la începutul noilor programe. Noi am luat în serios aceste observații ale curții și am întreprins deja anumite acțiuni în 2008 pentru a remedia aceste slăbiciuni identificate în evaluarea declarațiilor ex ante. Trebuie menționate aici patru lucruri care sunt legate direct de recomandări. Un nivel intensificat de bazare pe controlele făcute de autoritățile naționale și anume ministerele. Direcția Generală Educație și Cultură a emis linii directoare mai precise în legătură cu aceste declarații și am organizat întâlniri comune cu autoritățile naționale în martie și noiembrie 2008. În legătură cu vizitele inopinate vizite la fața locului. Am organizat 43 de asemenea vizite în anul trecut, care au fost întreprinse până la sfârșitul anului 2008 și acoperă aproape jumătate din agențiile naționale. Am uh, întreprins așadar o monitorizare directă. Auditul financiar pe rapoartele pe 2007 au fost uh, Uh, făcute și au început și cele pe anul 2008. Al treilea răspuns privește uh, urmărirea intensificată a acestor măsuri. Am dezvoltat o metodă de uh, gradare a declarațiilor anuale. Se includ astfel și calificările uh, formale însă nu vor exista calificări blocante până la sfârșitul anului 2008 și vom înainta cu aceste mm, măsuri pentru a uh, finaliza calificările deschise. În ultimul rând, există legarea între rating și uh, măsurile de precauțiune. se stabilește o, o legătură clară între ratingul calificării și măsura de precauție care trebuie luată, dat fiind conceptul strategiei multianuale de supraveghere care a început în anul 2007, anul pe care îl discutăm, și acțiunile pe care deja le-am întreprins, sistemul de control și de supraveghere va fi eficient odată ce se va implementa sistemul de control. Domnule președinte, sunt uh, pregătit să am un schimb ulterior de vederi cu dumneavoastră. Sunt multe elemente în acest text scris și în ultima versiune pe care am primit-o și sunt pregătit să cooperez uh, cu comisia dumneavoastră și în special cu raportorul. Vă mulțumesc. Dankeschön, Herr Fiegel. Mulțumesc, domnule Figel. Trecem acum la dezbaterea noastră cu raportorul nostru general. Aveți cuvântul, domnule Odi. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu aș vrea să-l felicit uh, pe domnul Diure pentru mm, numirea sa, pentru că controlul intern este pentru noi Comisia de Control Bugetar foarte important și suntem bucur- bucuroși că un om uh, atât de potrivit a fost numit într-o astfel de funcție. Felicitări. Domnule comisar, bun venit uh, la comisia noastră și vă mulțumesc pentru că ați răspuns mai întâi în scris uh, tuturor chestiunilor pe care parlamentarii europeni le-au pus și de asemenea vă mulțumesc pentru aceste prime explicații. De asemenea, aș vrea să felicit statele membre uh, din care veniți, statul membru din care veniți pentru faptul că ați intrat în zona euro și uh, vreau să vă spun că împărtășesc uh, cu dumneavoastră această mândrie europeană. Mulțumesc, uh, domnule Ellison, pentru explicările pe care le-ați, pentru explicațiile pe care le-ați dat. Prima întrebare, în ce privește modalitatea de executare, de execuție centralizată directă sau indirectă, mai ales că dumneavoastră aveți responsabilitatea de a executa uh, Uh, prin intermediul uh, Comisiei în gestiune centralizată sau indirect prin intermediul uh, comisiilor, instituțiilor naționale și agențiilor naționale de reglementare. Care sunt, după dumneavoastră, motivele care justifică aceste moduri diferite de gestiune, care pentru cetățenii pe care îi reprezentăm ar putea să pară complexe și, după părerea noastră, care sunt avantajele agențiilor naționale uh, față de cele ale unei agenții executive și ale unei agenții de reglementare. Nu știu, nu știu care este uzanța, domnule președinte, dar sunt foarte tentat să-i pun domnului Levison o întrebare privind metodologia de audit a curții, pentru că am observat că la tabelul 9 era, se spune că s-au analizat 150 de plăți și care și vreau să întreb dacă aceste 150 de dosare care au fost examinate, ei se par curții suficiente față de numărul total de plăți? Știm care este uh, numărul total de plăți și vi se pare suficient uh, acest număr de 150 de plăți verificate pentru a vă face un, o opinie privind rata de eroare? Mulțumesc. Cred că Domnul Odia și dat o parte din răspuns. Sigur, e vorba de un uh, sistem complex, dar uh, ideea este să aducem programele noastre cât mai aproape de cetățeni. Sute de mii sunt utilizatori în domeniul educației sau cetățeniei sau tineretului și uh, ne bucură faptul că beneficiem de sprijin din acest Parlament pentru a face mai mult, atât calitativ cât și cantitativ, și să extindem mobilitatea ca, care ar putea face parte mai mult din uh, educația generală sau din pregătirea pentru carieră. În momentul de față, programul uh, Erasmus Uh, doar o mică parte din tineri participă în cadrul acestor programe de schimb. Agențiile naționale au fost uh, înființate pentru două, pe două direcții. În primul rând în educație, programul fost Socrates, care este pentru învățare de-a lungul vieții, iar uh, al doilea pentru schimbul de studenți. Avem mai peste 70 de agenții naționale, pentru că în anumite țări sunt uh, câte două. Cooperarea este constructivă, avem un uh, cadru de control agreat Încrederea în aceste programe este în creștere. Spuneam că există o mare încredere pentru că sunt programe bune și sunt considerate ca un răspuns politic pentru viitorul Europei. Cei care cunosc Europa se pot identifica cu Europa și de aceea trebuie să dăm oamenilor o șansă să înțeleagă politicile noastre și să devină parte a acestora. Eficiența este de asemenea mai mare în implementarea <clears throat> unor programe sau acțiuni mai mici, unde mii de candidați folosesc un proces standard de aplicație. De aceea, în parte, am uh, trecut către aceste agenții naționale. A existat și o agenție executivă care a, uh, era aici la Bruxelles, care uh, avea menirea de a implementa o parte a acestor acțiuni în manieră descentralizată. Ne ajută să reducem costurile, să aducem acțiunile noastre mai aproape de cetățeni, să organizăm comunicarea direct în, statele, în limba statelor membre. Există beneficii multiple pentru funcționarea acestei rețele în domeniul educației și culturii. Atât, domnule președinte. Mulțumesc. J'aurais bien aimé avoir la réponse de la Cour sur les, sur les paiements. Aș dori să primesc și răspunsul de la Curtea de Conturi în legătură cu aceste plăți, dacă se poate. Vă mulțumesc. Da. Pentru noi, 150 de o mostră de 150 de acțiuni este sufici, de tranzacții este suficientă. Noi luăm plățile, le examinăm și în, pentru acest scop este suficient să folosim 150 de uh, tranzacții. Este conform uh, standardelor și uzajelor internaționale. Bineînțeles că se lua, poate lua o mostră și altfel. Și comentariile domnului comisar Figel înscris au uh, indicat acest lucru. Și s-a pus și această întrebare din partea domnului Odi, care exista alte modalități de a face, de a lua aceste mostre. Dar uh, eu am foarte mare încredere în sistemul nostru. Nu știu dacă domnul Ponici, expertul nostru și raportorul pentru noi, are comentarii în acest sens. Domnule Bonici, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că întotdeauna este de dorit să existe mostre mai mari, însă noi suntem convinși că rata de eroare este între 2 și 5% și avem încredere în acest lucru pe baza acestei mostre. Pe baza abordărilor noastre revizuite, abordări care s-au dovedit a fi rezonabile de la an la an și ne dă rezultate coerente. Deci, sunt de părere că, din câte știu eu, Comisia este de acord cu acest rezultat. Ceea ce am auzit este că Comisia vrea să îmbunătățească acest sistem pentru a putea ajunge la rezultate mai bune care să ducă la o rată de eroare mai redusă decât cea pe care am găsit-o noi. Da, dacă pot, am luat această intervenție ca o invitație de a adăuga ceva din partea Comisiei. Bineînțeles, în raportul Curții de Conturi se poate vedea cum se crea, creează și transmite mesajul. Și sunt sigur că atunci când vom compara cifrele, ratele de eroare sunt așa cum le-au de- descris domnul Levinson și domnul Bonici. Însă chiar și în aceste marge de eroare, vedem că Direcția Generală Agre reprezintă mai mult de 80% din cheltuieli, dar în numărul de erori grave găsim doar în vreme ce alte acțiuni reprezintă 23% și acțiunile de comunicare 29%. Cea mai mare proporție a fluxului financiar al bugetului se beneficiază de o rată de eroare scăzută. Acum punem accentul nu doar pe plățile finale, ci și pe uh, altele. Atunci când ne uităm la o parte semnificativă a acțiunilor noastre, organizate de acțiunile de agențiile naționale, putem spune că conform raportului anual de activitate 2007, care este publicat și disponibil, marja de eroare, în acea, rata de eroare este mai, mic de, mai mică de jumătate de procent. Deci 0,45% pentru controlele făcute pe acordurile gestionate de către agențiile naționale. De, diferă metodologia utilizată și, de asemenea, și rezultatele finale. Și bineînțeles că rata de eroare arată max, suma maximă de bani care este în risc. Uh, sumele care sunt supuse unui risc sunt astfel foarte limitate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt sigur că sunt de acord cu această evaluare care reprezintă maximul sumelor care sunt supuse riscului. Noi estimăm eroarea, rata de eroare e cea mai plauzibilă este între 2 și 5%. Și cred că ar trebui să vedem mai multe dovezi că acesta este de fapt chiar maximul. Notăm de asemenea că au existat îmbunătățiri în ultimii ani. Și acesta este un lucru pozitiv. Însă, în stadiul actual, uh, rata de eroare este între 2 și 5%. Vă mulțumesc. Domnule comisar, câte plăți faceți în cadrul responsabilităților noastre în total? Câte plăți? Uh, uh, Aceste răspunsul uh, a cifra e parte sau parte din răspunsul general environ à peu près. Yeah, yeah, it's between 5 and 6000. Da, deci e vorba de 5 până la 6000 de plăți. Acesta este răspunsul. Parce que lorsqu'on regarde le rapport de la Cour des Pentru că atunci când privim raportul Curții de Conturi, avem sentimentul că 21 că există 21% erori, dacă citesc bine, ceea ce e o rată considerabilă de eroare. Deci întrebarea pe care mă pun este dacă aceste 150 de sondaje, de controle dintr-un număr de câteva mii de plăți e, reprezintă un eșantion suficient. Pentru că până la urmă cetățenii citesc aceste informații și pentru noi, în cadrul descărcării pe care uh, o vom uh, face, pentru noi e foarte important ca pont tehnic. Am înțeles uh, foarte bine că uh, această rată de eroare ar putea fi superioară de uh, cifrei de 2% și ar putea ajunge până la 5%. Dar uh, eu nu știu dacă acest uh, eșantion de 150 de dosare verificate este un eșantion reprezentativ suficient. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum uh, spuneam deja și a confirmat și domnul profesor Boniciu, avem încredere că evaluarea noastră este corectă și anume că rata de eroare este de 2 până la 5%. Se s-ar putea calcula sub uh, jumate de procent dacă se dorește într-adevăr acest lucru, dar trebuie demonstrat cum anume s-a făcut. Pe de altă parte, două treimi dintre uh, plățile verificate de noi sunt uh, plăți în avans și cred că pe viitor vom include și tranzacții intermediare, ceea ce va face probabil ca rata de eroare să fie ceva mai mare. Pe de altă parte, Întreba, trebuie văzut și câte resurse pot fi alocate pentru această activitate, chiar și din partea curții de conturi. Însă cred că putem spune că atunci când descriem auditul pe care l-am efectuat și erorile pe care le-am găsit în diferitele domenii, cred că rezultatele noastre sunt de încredere și le putem apăra ca atare. Ca ele corespunzând uh, standardelor internaționale. Mulțumesc. Uh, Domnule președinte, sunt uh, perfect de acord cu câteva dintre chestiunile menționate de domnul Odi, pentru că în anumite dezbateri ni se transmit mesaje politice și a face verificarea asupra unor înșantioane mici și a cunoaște realitățile care sunt mult mai vaste uh, presupune o extrapolare de ansamblu așa cum spunea și domnul Levinson, trebuie să colaborăm mai îndeaproape pentru a uh, avansa în ceea ce privește metodologia și a analiza mai aproape plățile. De aceea ar trebui să comunicăm mai mult, fie că e vorba de uh, asigurări în ceea ce privește sistemul nostru sau credibilitate sau rată de eroare. Și aș dori să subliniez cele spuse de domnul Odi ca fiind un mesaj uh, important pentru cetățeni, pentru că dacă comparăm toate domeniile de politici europene, acesta este poate unul dintre cele mai importante și este un domeniu care trebuie îmbunătățit, fiind principalul nostru obiectiv în uh, acești șapte ani cu noua generație de programe. Foarte multă simplificare, perioade mai uh, scurte de luarea deciziilor în ceea ce privește acordarea de granturi și burse, reducerea amânărilor. Sunt foarte multe chestiuni uh, care pot să contribuie în a face aceste programe mai uh, ușor de utilizat. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc, domnule, uh, pentru răspunsul noastră. Să mergem acum la problema statelor membre, pentru că este o preocupare foarte importantă a comisiei noastre și anume aceea de a avea o opinie privind uh, gestiunea uh, comună cu statele membre. Care este părerea noastră, domnule comisar, privind evoluția lucrurilor în ce privește mai ales declarațiile de asigurare prealabile și cele a posteriori, care sunt documente de audit importante pentru sistemul de control, care este sentimentul dumneavoastră privind uh, implicarea statelor membre, autorităților naționale în acest sistem de control? și dacă, uh, ca urmare a acestei implicări, aveți cumva sentimentul că rata de eroare scade și dacă da, ar putea acesta să fie un uh, bun exemplu pentru statele membre privind utilitatea generalizării acestor declarații naționale în cadrul procedurii de descărcare de gestiune? Cred că este exact ceea ce trebuie să atingem. Un parteneriat mai strâns, o responsabilitate comună atunci când este vorba de programele de politici europene. Mi-aduc aminte că atunci când am lansat această idee, au existat uh, rezerve și dezbateri destul de dificile. Nu vreau însă să revin la acestea și la anul 2007 pentru că s-a ajuns uh, la un acord în ceea ce privește principiile, modalitățile, ceea ce înseamnă că există flexibilitate în sistem, nu există un singur model pentru toată lumea. Se, pot, se pot folosi practicile naționale pentru misiuni de audit, dar acum toate țările colaborează cu noi și am ne-am întâlnit de două ore anul trecut pentru a conveni asupra un ghid mai detaliat în ceea ce privește uh, metodele în martie și noiembrie. Există mai multă încredere că acest lucru este benefic și este până la urmă complementar auditului uh, unic. Așadar, uh, auditul efectuat de statele membre ca control uh, secundar, iar control primar uh, control primar efectuându-se la Agenția Națională de la fața locului. Sigur că au existat anumite țări care au răspuns mai încet în ceea ce privește declarațiile expost. post dar le-am primit până la urmă și cred că această perioadă inițială a fost o bună lecție în ceea ce privește schimbarea în domeniul politic și instituțional, uh, așa cum uh, împărtășim aceste principii acum. Nu doresc să răpesc prea mult timp. În ultimii cinci ani de Comisie Barroso avem, uh, am reușit să ajungem la un partenet mai clar, resurse mai bune pe, în ceea ce privește prioritățile bugetare și o răspundere comună în ceea ce privește implementarea în fiecare dintre țări. Merci, monsieur le comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Iau act de sentimentul uh, pozitiv al uh, întregului sistem, dar odată ce examinăm poziția Curții de Conturi Europene, care este independentă, aș zice că această instituție este mai severă. A examinat procesul de evaluare al declarațiilor prealabile și consideră că aceste declarații furnizează până la urmă o asigurare destul de limitată cu alte cuvinte, avem nevoie de un grad mai mare de asigurare, de siguranță pe care nu-l avem. Ce veți face, ce trebuie făcut după dumneavoastră concret uh, în relația cu statele membre și mai ales în cadrul acestei descărcări, dar și pentru anii viitori, pentru că noi, Parlamentul European, noi vom avea contacte cu parlamentele naționale și avem de prim rol controlarea executiv, uh, instituțiilor executive, noi Comisia și Parlamentele Naționale, Guvernele Naționale, care este sentimentul dumneavoastră în ce privește strategia pe care o putem urma pentru ca acest sistem să funcționeze corect, pentru a avea un nivel crescut de siguranță și pentru ca și din partea curții să vină o evaluare pozitivă? Domnule Rodi, cred că este, domnule Rodi, cred că este un proces. În primul rând trebuie să începem, cred. Trebuie să fim de acord nu numai cu principiile teoretice de bază, dar și cu modul în care ne împărțim și ne recunoaștem rolurile și am făcut acest lucru. Primul an a fost un început. Deja în al doilea an am făcut multe pentru ca sistemul să funcționeze mai bine și funcționează. Aș vrea să văd uh, un asemenea nivel de încredere și cooperare și în alte zone de politică unde se folosesc mult mai mulți bani, încredere între nivelul european și statele membre, și mă refer aici la fondurile structurale, de exemplu. Și avem nevoie, avem nevoie de acest lucru pentru credibilitatea acțiunilor europene și a politicilor europene, pentru că suntem de acord, cădem de acord asupra politicilor și bugetelor și acestea sunt implementate în statele membre. Așadar, acum lucrăm asupra declarațiilor ex post. Am avut uh, câteva acțiuni, doamna director general a scris câteva scrisori suplimentare statelor membre, le-am cerut să fie prudenți, să nu întârzie și acum toate răspunsurile sunt la comisie. Vom uh, produce foarte curând o evaluare completă și sunt sigur că în anii viitori și la rapoartele viitoare uh, putem să ne așteptăm la îmbunătățiri semnificative, dar personal sunt bucuros de faptul că primul an, cum spuneam, a reprezentat un început și că toate țările, fără prea mari diferențe, au fost capabile să înțeleagă importanța și să cadă de acord asupra principiile Uh, asupra liniilor directoare pe care am căzut de acord să le implementăm în sistem. Și din punct de vedere politic, cred că acesta este un lucru indispensabil. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că, în general, am spus uh, deja în comisie și în intervenția anterioară și în raport că sunt pe calea cea bună, dar că trebuie să implementeze de asemenea și recomandările noastre și suntem uh, astăzi aici, la momentul în care Comisia promite să facă acest lucru și sunt foarte bucuros să aflu asta. Evident, uh, curtea de audit uh, e formată în special din, audit, din experți în audit și noi asta facem. Va trebui să ne întoarcem la comisie uh, toamna viitoare și să vedem ce rezultate s-au obținut, dar impresia, speranța mea este că vor fi rezultate bune. Foarte pe scurt, Declarațiile anuale de asigurare a posteriori, cele pentru 2007, trebuiau furnizate de autoritățile naționale până la 30 aprilie 2008 și după aceea evaluate. Ce credeți, domnule comisar, privind aceste declarații? Vor avea uh, vreo influență asupra declarațiilor de asigurare din 2008? V-am spus că am primit majoritatea lor la vreme, unele au fost uh, un pic întârziate. Acum uh, suntem pe cale de a finaliza analiza, deci până la sfârșitul acestei luni ar trebui să fim gata cu cele 27 de bucățele ale mozaicului și pot spune în general că sunt satisfăcut cu satisfăcut de uh, momentul, momentumul de, de uh, ce am obținut în 2007, dar că trebuie să îmbunătățim uh, situația care oricum nu este aceeași în toate țările. Cum spuneam, e vorba de un mozaic și va trebui poate să ne ocupăm mai mult de unele țări, dar nu există nicio țară problemă, să zicem, sau vreo agenție problemă unde să putem vorbi de blocaj am uh, explicat că se poate ajunge și la asemenea decizii, dar deocamdată nu a fost cazul să le luăm și cred că acesta e unul dintre răspunsuri. Și cred că odată cu această abordare comună și odată cu sistemul de audit unic ne vom îmbunătăți situația și dacă și Curtea de Audit comunică în mod independent, dar foarte activ uh, cu Comisia în legătură cu aceste chestiuni, atunci ne putem îmbunătăți uh, și mai repede sistemul uh, general. Aceasta este poziția mea și așa văd eu lucrurile. Mulțumesc, domnule comisar. Aș vrea să ne dați opinia dumneavoastră asupra ecartului pe care îl vedem între raportul de activitate al Direcției Generale și uh, opiniile Curții de Conturi. Poate uh, doamna director general va dori să adauge ceva la această chestiune, însă aici a fost uh, oarecum un semn de întrebare dacă dacă nu cumva e momentul să se exprime anumite rezerve în ce privește raportul asupra implementării pe, 2000, implementării pe 2007. Cred că am avut dreptate și doamna Canta a, a avut dreptate să nu o facă și realitatea, practica a dat câștig de cauza acestui spirit de deschidere pentru că pe de o parte există riscuri, există slăbiciuni, pe de altă parte au existat îmbunătățiri ale procesului. Am uh, luat multe măsuri practice și am făcut mulți pași în direcția cea bună. Deci cred că toate aceste slăbiciuni n-au uh, uh, indus obligația de a exprima o rezervă, ci poate doar potențialul de a ne gândi la așa ceva. Domnia sa nu a exprimat rezerve și sunt de acord din punct de vedere politic, cred că a fost corect. Uh, de asemenea, a existat o întârziere a uh, implementării generale a programelor, programe foarte populare, foarte apropiate de cetățenii europeni. Există alte riscuri dacă întârziem, uh, riscuri față de agențiile naționale, atât de multe, uh, cum știți că sunt, și evaluarea generală s-a dovedit corectă. Așadar, pur și simplu confirm că a fost uh, abordarea corectă aceasta și rezultatele generale confirmă seriozitatea și caracterul rezonabil al poziției directorului general permiteți-mi să vă uh, reamintesc că este prevăzut ca cineva din uh, staful dumneavoastră să poată la cuvântul dacă vi se pare că este necesar. Vă rog, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Un singur lucru de precizat. În uh, cei doi ani precedenți am exprimat rezerve privind agențiile naționale. Nu am făcut-o în 2007 pentru motivele pe care le-a explicat comisarul. În 2007 și am avut și Curtea confirmă acest lucru, uh, am avut uh, un sistem implementat care ne permitea, am, permitea am estimat eu, să, uh, să avem o asigurare rezonabilă. Unde avem noi o diferență de apreciere față de curtea de audit este în ce privește implementarea pe 2007 a acestui sistem. Eu am luat Uh, am considerat că principiul sistemului uh, este unul de asigurare rezonabilă și uh, Uh, l-am implementat în 2007 cu îmbunătățirile pe care le, le-am făcut în 2008 și pe care le-a evocat domnul comisar. Toate aceste lucruri dau și mai multă încredere că sistemul și maniera în care am implementat controlele și mai departe ne vor permite să avem o siguranță rezonabilă. Diferențele de opinie cu uh, Curtea de Audit uh, privind 2007 erau legate de întrebarea dacă implementarea sistemului în 2007 permiteau această asigurare. Și eu consideram că acest lucru se putea face și acesta este confirmat și de ce a spus domnul Levinson. Considerăm că este o bază corectă de a, a ajunge la un sistem de asigurare rezonabilă. Mulțumesc, domnule președinte. Merci, euh, comisar. Mulțumesc, euh, domnule comisar. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte legate de avantajele reale uh, pe care le aduce agenția executivă față de sistemele precedente. Mă refer la birourile de asistență tehnică. I think that previous system <clears throat> is part... Cred că sistemul anterior face parte dintr-o istorie destul de uh, în legătură cu sistemele actuale. Și stabilirea unei politici pentru audiovizual și cultură în Bruxelles a fost o decizie instituțională pentru a permite transferul a o parte din munca de rutină de comunicare și informare cu clienții și utilizatorii și organizațiile din zonele mai mari în trei ani de existență cu un director și cu supraveghere din partea a trei direcții generale, cultură, societate și etco, a fost uh, rezonabilă. Trei ani este o perioadă destul de scurtă, dar în trei ani am putut vedea multe rezultate practice, o comunicare intensă, membrii Parlamentului au vizitat această agenție și aceasta face parte din cooperarea instituțională. Mai puțin de 22% din bugetul Direcției Generale Educație și Cultură este implementat. Îl avem pe directorul general aici, împreună cu noi. Și comparativ cu costurile acelor, acelorași operațiuni făcute de Direcția Generală în sine. Suntem cu 25% mai eficienți, deci există un aspect financiar semnificativ uh, și de asemenea și intensitatea activității cu uh, actorii implicați dă acest lucru dă ocazia Direcției Generale să, pune, să pună accentul mai mult pe politici, pe evenimente și acțiuni majore și cred că acest lucru corespunde cu filozofia împărtășită de Parlament în legătură cu relevanța acestor agenții în Uniunea Europeană. Deci, dacă doriți, puteți să... Acesta vă poate spune câteva da. Există, deci, în primul rând, avantajul financiar menționat de domnul comisar. Acțiunile agenției vizează trei domenii. Consolidarea transparenței și responsabilizării în relația cu entitățile private. ceea ce permite controlul intern și bună gestiune financiară după aceea ne permite să comunicăm mai direct cu, cu cetățenii și să utilizăm toate posibilitățile oferite de revizuirea regulamentelor prin parteneriate, uh, prin încurajarea acestor sume fixe și prin simplificarea acțiunilor. În al treilea rând, există și preocuparea de a aduce un serviciu mai bun beneficiarilor Există în jur de 2000 de beneficiari și în evaluarea prim, primilor trei ani de funcțion, funcționare am comunicat mai mult cu publicul și am putut să îmbunătățim procesul de selecție a proiectelor. Euh, Vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri care sunt, au fost foarte clare. Aș dori, înainte de a încheia, aș dori să revin asupra declarațiilor prealabile pe care le-ați aprobat în legătură cu cele 39 de agenții. Ați avut uh, asemenea declarații prealabile și curtea de conturi spune că nu ați pus în aplicare măsuri de precauție pe care ar fi trebuit să le introduceți în aceste contracte cu agențiile. Cum de nu ați introdus aceste măsuri de precauțiune atunci când aveați uh, peste 200 de rezerve, rezerve în, legătură, în legătură cu aceste agenții? le spunem acestor puncte calificări. Există mai multe categorii de calificări, de la critic până la foarte important, important. Și folosim diverse numere. A, dumneavoastră ați menționat numărul cumulativ, în unele cazuri există 3, în alte cazuri 13. Există situații diferite în diverse agenții, dar la sfârșitul anului 2008, nici una dintre aceste calificări nu era de caracter blocant. Nu era o calificare atât, atât de gravă încât să trebuiască să suspendăm acțiunile, să nu mai finanțăm aceste acțiuni. Lucrăm în continuare asupra acestor calificări pentru a îmbunătăți situația agențiilor. După cum v-am spus, am avut întâlniri în tot acest an am avut 33 de vizite directe de monitorizare în aceste agenții. Pe unele le-am vizitat, celelalte vor urma în 2009. Se organizează audituri și situația este în general mult mai bună decât în trecut. Când am ajuns la acest domeniu, m-ați întrebat și aveam mai multe de- decizii în legătură cu suspendarea fondurilor operaționale în anumite state membre. După aceea a trebuit să, a trebuit să transformăm noul sistem într-un sistem nou și nu a fost ușor să explicăm tuturor și să ajungem la acordurile actuale între comisie și organismele descentralizate și după aceea statul membru prin ministere să își asume responsabilitatea de acum. Acest lucru se datorează unei munci foarte concrete cu multe agenții, cu ministerele. Nu am semnat convenții cu niciuna dintre aceste agenții înainte să fim siguri că măsurile luate au fost implementate în mod serios și că nu existau probleme majore de credibilitate și de profesionalism. Nu este vorba de un fapt împlinit. Acest lucru face parte din procesul permanent de monitorizare de feedback, de controle la fața locului și îl văd, văd că, după părerea mea, acest sistem este o schimbare majoră în bine față de sistemul folosit în anii trecuți. Vă mulțumesc! În concluzie, puteți să ne spuneți care este sentimentul dumneavoastră general, pentru că intrăm în ultima linie dreaptă, raportul va trebui tradus până la sfârșitul lunii. Am înțeles că aveți sentimentul că se, sistemul evoluare, însă 20% erori este o, totuși o cifră destul de mare. Care este uh, părerea dumneavoastră în legătură cu calitatea gestiunii pentru a avea o impresie mai globală în legătură cu această descărcare de buget. Eu aș spune că atunci când mi-am terminat remarcile introductive, uh, am citat uh, remarcile Curții de Conturi pentru că multe dintre recomandările Curții de Conturi au fost deja implementate cu un obiectiv important. Sistemul de control și de supraveghere ar trebui să fie eficient odată ce se implementează controlul de supraveghere. Măsurile care sunt încă în curs de aplicare în 2008 și pentru 2009 ar putea să dea o bază de asigurare acestui sistem pentru a avea o implementare credibilă din punct de vedere administrativ și financiar în educație și cultură. Știu că este important nu doar din punct de vedere politic, ci și financiar. Vorbim aici despre mai mult de un miliard de euro pe an, dar vrem să, ca acest lucru să corespundă cu regulamentele financiare și cu baza juridică. Puteți compara cifrele din calcule și din raport. Direcția Generală Educație și Cultură are până la 15 până la 45%, comunicarea restul deci, deci contribuția Direcției Generale EAC la capitolul 9 al raportului curții este semnificativă uh, din punct de vedere pozitiv. Încă lucrăm pe ultimul domeniu marcat cu steguleț roșu. în legătură cu asigurările ex ante din partea statelor membre. Sistemul este uh, deja pe rol, s-au adoptat liniile directoare și lucrăm împreună. Cred că vom vedea îmbunătățiri la uh, raportul de descărcare pe 2008. Vă mulțumesc, domnule comisar, nu mai am alte întrebări. Mulțumesc, domnule raportor. Domnule Liberatski, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să reiau întrebarea domnului Odi. Era vorba de 20% dintre greșeli pentru 6.000 de operațiuni. Este oare valoarea noastră a ratei de eroare credibilă? Domnule comisar, arătați-ne, vă rog, cum anume sunt uh, prelevate aceste mostre, să spunem așa, pentru că există practici diferite. Avem 27 de state membre, 150 de plăți supuse evaluării. Cum anume se stabilesc aceste plăți care sunt supuse evaluării ca mostre? O a doua întrebare, domnule comisar, ce, cum considerați uh, că sunt uh, cheltuiți banii în ceea ce privește eficiența? Sunt ei cheltuiți mai cu chipzuință și mai cu eficacitate? în ceea ce privește raportul cost-beneficiu? Cum anume este utilizarea mijloacelor în domeniul pentru care răspundeți? Mulțumesc! Eu cred că prima întrebare este mai degrabă adresată curții de conturi în ceea ce privește modul de calculare a ratei de eroare și cum anume acesta se poate îmbunătăți. Cred că mai important este mai important este folosirea eficientă a fondurilor astfel încât să se realizeze cât mai bine obiectivele programului. Cred că asta este misiunea noastră comună. Ce s-a schimbat din punctul nostru de vedere al Comisiei și în special a acestei direcții generale um, se referă la costurile administrative de desfășurare acestor um, programe care au scăzut de la 8,9 la este o scădere semnificativă, o parte datorându-se reforme interne din cadrul direcției noastre generale, o altă parte se datorează înființării și începerii activității acestei agenții executive și, bineînțeles, nu în ultimul rând, ci programele în sine. Însă arată preocuparea noastră constantă de utilizare eficientă a bugetului în special în acele domenii unde, facem, unde avem de a face cu cetățeni, persoane, când e vorba de burse, unde se creează o atmosferă de participare, acces la politicile europene și beneficiem și de o multitudine de reacții pozitive în ceea ce privește viitorul Europei și participarea la acesta. Vreau să subliniez această reducere a costurilor operaționale, o reducere a costurilor suplimentare pentru utilizatori. De exemplu, înainte procesul de aplicare pentru candidatură era mult mai lung. În momentul de față, aceste termene au fost reduse, se folosesc sume forfetare în locul unei evaluări complexe de eligibilitate ca înainte. Așa cum vă spuneam, în multe proiecte simple folosim decizii de acordare burse Așadar nu este nevoie de acordul a două părți. Multe din aceste proceduri se pot desfășura online, ceea ce iarăși uh, a condus la accelerarea acestui proces. Datorită Parlamentului European sau abordării pozitive a acestuia, am uh, reușit să scurtăm și procedura de comitologie în aceste programe și toate acestea denotă flexibilitate și eficiență pentru că reușim să economisim bani și să creăm mai multe oportunități uh, pentru fondurile utilizatorilor. Așadar, acesta este, acesta este, acesta este răspunsul meu în ceea ce privește evaluarea. Cred că curtea va putea mai degrabă să răspundă. Domnule Levinson. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a indicat deja domnul Benici, avem completă încredere în metodele pe care le-am folosit în acest raport. Vreau să subliniez încă o dată că am prelucrat foarte multe informații și am am inclus foarte multe detalii în ceea ce privește tipul de erori. Dacă consultați tabelele pe care le-am inclus în rapoarte, puteți uh, vedea mult mai multe detalii decât uh, am furnizat uh, în trecut. Așadar, la acest capitol furnizăm foarte multe informații și am utilizat o metodă de testare care corespunde întru totul standardelor internațional. Domnule Ethan Harris. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc comisarului Figel. Este unul dintre comisarii cu care am colaborat adesea în ultimii cinci ani și cred că el și departamentul său sunt uh, printre cei mai profesioniști uh, în cadrul Comisiei în ce privește uh, protejarea banilor contribuabililor europeni. De aceea am foarte multe întrebări, dar mai întâi Vreau să pun următoarea întrebare. Sunt insomniac și din cauza asta chiar am citit raportul curții de audit și așa că e un lucru care mă ajută. Și în capitolul 9 n-am reușit să găsesc nimic care să-mi spună dacă uh, eșantioanele care sunt stabilite sunt stabilite pe o bază ad hoc sau pe criteriul valorii, pentru că uh, sunt uh, cifre importante pe de-o parte și pe de altă parte e vorba de sume mult mai mici, de cifre mult mai mici. Și sunt organizații mult mai mici care le primești și care ar avea mai multe probleme să răspundă la întrebările curții de audit. Și, uh, de asemenea, domnule comisar, din cauza insomniei acestea de care vorbeam, am reușit să citesc și vechi rapoarte ale curții de audit, de exemplu uh, raportul Weissman de după căderea Comisiei Santer și un lucru pe care îi aș ruga pe comisar și comisia să reflecteze atunci când se ocupă de controlele ex ante, se referă la faptul că acel raport Weissman punea foarte multă importanță pe controlele ex ante, și știu că, deci știu că acesta este unul dintre multele elemente pe care trebuie să le examinați, poate că ar trebui să-i dați o importantă mai mare, considerând uh, concluziile curții. Am câteva lucruri, câteva comentarii de asemenea. ce privește programul de învățare pe durata vieții, uh, Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați trimis tuturor anexele cu sumele pe care diferitele organizații le-au primit. Apreciem foarte mult acest lucru. Mă uitam prin aceste cifre și m au uimit că un, unele dintre aceste programe sunt programe care ar fi putut fi uh, finanțate oricum de autoritățile naționale. Deci există vreo modalitate prin care să se verifice că banii europeni nu susțin programe care ar fi putut fi alminter susținute de autoritățile naționale. Și în al doilea rând, există multe organizații uh, care sunt suficient de bine controlate de autoritățile naționale, universități și așa mai departe. Dar ce se întâmplă cu organizațiile paneuropene? Ce autoritate din statele membre se ocupă de ele? Cea în care își au sediul? Cea în care operează? Uh, Mă refer la Forumul European pentru Securitate Urbană. Nici nu știam că există unul. Uh, Federația Europeană pentru Sudură și Tăierea Metalului uh, a, e, are o jurisdicție multiplă. Cum, cum se supervizează aceste organizații? Și în ce privește întărirea asistenței europene, cred că e capitolul bugetar 1506. Aici eh, se referă, cred, la, acesta se referă, cred, la asocierile de twinning. Deci cum vi se raportează despre diferitele evenimente care au loc? Cum decideți dacă unele sunt, eh, merită susținere și altele nu? Care e controlul de calitate? și apoi un comentariu general și sunt sigur că vă așteptați uh, să-l fac pentru că mă știți că sunt eurosceptic. Am o problemă serioasă cu unele dintre sumele care merg uh, numai și numai și se spune aici o comunicare privind integrarea europeană și mai departe. Uh, deci l-aș numi uh, capitolele bugetare pentru propaganda, așa le-aș numi eu, și cu care știți că am o mare problemă. Unele instituții uh, reușesc să construiască programe educaționale uh, pe durata întregii vieți foarte bune, dar uh, poate că nu sunt foarte fericite în legătură cu criteriile pe care le stabiliți criteriile de finanțare pe care le stabiliți. Uh, unul dintre acestea fiind uh, nevoia de a uh, fi un bun promotor al ideii europene. Mă întreb, cum, cum se fac aceste lucruri? La începutul bugetului întotdeauna se spune că pentru a accesa bani din acest buget este să, trebuie să ai o poziție pro-europeană. Să... Deci cum, cum funcționează lucrurile? Äh, äh, Cred că pentru, la prima întrebare ar fi bine să răspundă Curtea de Conturi, iar apoi domnul comisar. Domnule Benici, mulțumesc, domnule președinte. Așa cum se specifică la 9A, modalitatea de șantionare se referă la un număr de 150 de tranzacții efectuate. Așadar, se ține cont uh, și de valoarea plăților, uh, dar plățile cu valori mai mari uh, vor fi mai degrabă incluse în acest eșantion. 20% nu este rata de eroare, ci frecvența Apoi, mărimea populației nu este neapărat relevantă cu cea a eșantionului. Aici iarăși trebuie să nu confundăm uh, cele două elemente. 150 nu reprezintă un eșantion uh, mic. 30 ar fi un eșantion mic. În ce măsură este reprezentativ? Uh, în acest sens analizăm nivelul de încredere și aici, în acest caz, putem uh, spune că acest uh, interval se situează între 2 și 5% și uh, avem încredere că acest eșantion se situează în acest interval. Pentru a putea fi mai exact, e nevoie de un eșantion mai mare. Dar considerând dimensiunile acestui domeniu de activitate, uh, eșantionul este suficient. Acum câțiva ani am uh, susținut aici o prezentare cu privire la metodologia de utilizat. Am uh, petrecut câteva ore împreună. Sunt dispus să fac acest uh, lucru încă o dată, dar uh, ar fi dificil acum să venim să facem un uh, pas înapoi față de situația actuală. Acest uh, eșantion ne dă încredere că putem uh, să considerăm uh, rezultatele ca fiind în intervalul de probabilitate. Sigur că putem mări nivelul de încredere, nivelul de probabilitate, dar acest lucru presupune și resurse mai multe, costuri mai mari. Noi nu suntem cei care administrăm uh, fondurile, suntem cei care le audităm. Eu cred că managerii trebuie să se asigure că dispun de suficiente informații, astfel încât dacă apar probleme, să dispună de suficiente date pentru a face corecturile necesare și eventual um, să anuleze anumite operațiuni. Însă nu cred că este momentul, domnule președinte, să avem o discuție pe metodologie, pentru că, în final, dacă tot revenim uh, la chestiuni de genul ăsta, nu uh, prea este în beneficiul uh, progresului. Mulțumesc, uh, domnule președinte, spune domnul comisar. Vrem uh, așadar să spun că în pregătirea unor noi programe, pentru că este nevoie de negocieri pentru a găsi un consens și fondurile necesare, asta împreună cu autoritatea bugetară. Și să stabilim uh, care este răspunderea autorităților naționale, dar uh, noi venim uh, aici în sprijinul acestor autorități naționale cu o cofinanțare. Statele membre investesc mai mult în mobilitate acolo unde noi venim cu susținere pe de altă parte. Noi, uh, practic, uh, ideea este că noi cu fondurile noastre mobilizăm și alte surse pentru că există anumite plafoane de cofinanțare. Dar asta nu înseamnă o înlocuire a responsabilității sau uh, uh, efectuarea de plăți pentru lucruri care se află în nivelul de în sfera de competență a altor autorități. Acum, sistemul este unul uh, bine pus la punct. Depinde cine este partenerul în organizațiile paneuropene. Și uh, Agenția Națională reprezintă cel mai îndeaproape punct de contact păi, și bineînțeles că și Comisia Europeană este inclusă în acest uh, sistem prin direcția generală pe care o reprezintă. acolo unde apar probleme Uh, intervenim, dar agențiile, cum vă spuneam, au propriul sistem de controle. Și se fac, bineînțeles, și rapoarte intermediare, rapoarte finale pe diferitele acțiuni și programe. Aș spune că e, intră în uh, răspunderea agențiilor naționale și a agenției executive. Acum, în ceea ce privește remarca dumneavoastră vis-a-vis -vis de propagandă, eu n-aș folosi acest cuvânt, dar există o listă de nouă parteneri în ceea ce privește organizațiile care susțin cetățenia europeană, precum Jean Monnet, Centrul European Robert Schuman și altele similare, care au fost aprobate de acest Parlament. Și mai există și alte mișcări și asociații. Ceea ce propunem, propuneam la început uh, face parte din soluția acum și anume renunțarea la anumite programe. Ne astfel încât uh, aceste practici să se finalizeze în 2009, iar începând din 2010, toate aceste organizații trebuie să se supună acelorași reguli în ceea ce privește aplicarea pentru finanțare. Este o abordare nouă, mai multă deschidere, mai multe posibilități pentru organizații nou înființate, însă eu cred că avem nevoie de rețele uh, consacrate care știu despre ce este vorba de ani de zile deja, dar e nevoie și de flexibilitate. Aș dori să mai subliniez și uh, ce spuneți la început. Bursele europene uh, sunt destinate și sprijinirii Jocurilor Paraolimpice pentru persoanele cu dizabilități. Și dacă Parlamentul uh, ne va aproba o linie bugetară specială, sigur că vom uh, interveni și în acest domeniu, pentru că rolul nostru este de a crea deschidere, de a Oricum, uh, am avut până acum o bună colaborare cu Parlamentul European. Tendința este constructivă și, um, și noi am dat dovadă de deschidere. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, sunt convins că găsiți o sumedenie în aceste anexe pe care ni le-ați pe care ni le-ați uh, solicitat și veți găsi tot, uh, toate informațiile necesare pe aceste acțiuni. Mulțumesc. Doresc să revin la cele menționate deja de domnul comisar și să întreb să întreb care vor fi efectele regulamentului financiar uh, revizuit uh, asupra bugetului direcției sale generale, care a fost experiența dânsului cu cadrul financiar revizuit 2007. O a doua întrebare se referă la cheltuielile administrative. Deja anul trecut uh, am făcut o am intervenit în acest sens cu o întrebare. Acestea au scăzut, într-adevăr. Însă 15,6% reprezintă în momentul de față o valoare încă foarte mare și le-aș ruga să ne, să ne spună ce prognozează în acest sens. Mai există o comunicare a Comisiei în ceea ce privește riscul tolerabil. Aici nu figurează nicăieri cultura, nici uh, măcar uh, acolo unde e vorba de o privire de ansamblu asupra costurilor. Mă întreb de ce, oare? Mă întreb de ce programul de învățare de-a lungul uh, vieții nu mai figurează ca rubrică separată, așa cum a făcut-o în alți ani, m-ar interesa valoarea aferentă și dacă am putea primi o astfel de defalcare. Acum revenind la anexe și la întrebările orale, aș, aș întreba unde anume se finanțează, dacă se finanțează, cheltuielile de operare a acestor ONG-uri. Mulțumesc! Okay, Mr. President, I um, domnule președinte. Cred că regulamentele financiare sunt acum mai mature și mai ușor de înțeles, permit instituțiilor să fie mai aproape de oameni, să fie mai flexibile și să răspundă mai bine la, la cererile cetățenilor. Salut, am salutat această nouă abordare de la început la, înce- la început erau multe idei din trecut. Domnul Ethan Harris a menționat situația din 1999. Am intrat în acest sistem și am introdus multe schimbări și fructele se pot deja vedea. De exemplu, în, din punct de vedere al încrederii și susținerii, portofoliul, port, portofoliul educației deține foarte multă încredere. Am fost uh, însărcinat cu ideile, cu tehnologia pentru cal- de calcul. Uh, noi suntem un, un directorat general care este conectat cu celelalte, fie că este vorba de Direcția Generală Întreprindere și alte politici sau ocuparea forței de muncă. Ehm, noua bază legală ne-a permis să introducem o simplificare. Aceasta este cea mai importantă inovație. Formularele de eh, cerere sunt acum mult mai simple și mai scurte. Avem de asemenea noi structuri de implementare, după cum v-am spus, am reorganizat agențiile naționale și am uh, pus bazele unor puncte de contact naționale. Am uh, redactat ghiduri, acum durează mult mai puțin să se evalueze aceste granturi. S-a eliminat procedura de comitologie uh, cu consimțământul Parlamentului. Astfel se reduce timpul de procesare, folosim sume fixe, care este o procedură din ce în ce mai folosită. Am, am menționat deja că folosim din ce în ce mai mult decizii ale comisiei în locul unor acorduri de grant și acest lucru scurtează procedura cu două săptămâni și din ce în ce mai mult avem parteneriate multianuale pentru granturile operaționale. Toate aceste lucruri au fost posibile, datori, posibile datorită regulamentelor financiare. Deja am spus în răspunsul precedent că uh, marcarea cheltuielilor pentru o anumită destinație uh, și eliminarea acestei marcări este eliminarea gradată a acestei marcări este uh, un lucru benefic. În legătură cu costurile administrative, dacă este posibil să ne gândim la reduceri ulterioare, în principiu da. Noi avem nevoie de o funcționare mai bună a programelor care au început în 2007. Primul an de obicei este mai dificil sau mai special, este începutul unei continuități potențiale și continuitatea implică o operare mai ușoară, pregătirea pentru revizuirile ulterioare ale programului și putem pune accentul pe ineficiențe și pe neajunsuri. Cred că acum se pot găsi uh, domenii mult mai largi, cum ar fi educarea pe termen lung. Uh, aceste domenii ar putea să fie transferate la alte programe. Avem patru portofolii, învățarea de lungul vieții, cetățenie, cultură și tineret. Cred că vom vedea mult mai multe granturi individuale uh, în domeniul tineretului datorită serviciului voluntar, uh, lucru extrem de bun din punct de vedere politic și administrativ. Îmi place abordarea prin care se dezvoltă riscul tolerabil și poziția Comisiei de la sfârșitul anului trecut reflectă acest lucru, însă trebuie să discutăm acest lucru Consiliul, Parlamentul și Comisia și să cădem de acord asupra definiției și a felului în care noi înțelegem și includem riscul tolerabil în, în celelalte domenii. Bineînțeles că proiectele de mobilitate au costuri administrative mult mai mici decât altele. Uh, și, în general, acțiunile non-repetitive au aceste costuri mai scăzute. Și un, o realizare majoră politică și mentală în ultimul semestru a fost un acord între cele 27 de state membre în Consiliul pentru Educație pentru ca mobilitatea tinerilor să devină mai degrabă o regulă decât excepția. bineînțeles că este departe de realitate astăzi, dar peste 10-15 ani acest uh, obiectiv ar putea să devină realitate. Uh, au fost unii care s-au opus programului Erasmus acum, acum 10 ani, uh, au spus că nu există bani și acum toată lumea îl laudă cu acest program de mobilitate. Am pus pe picioare pro- programul de la Bologna. Avem o deschidere, o internaționalizare, o interdisciplinaritate. Nu spun că Erasmus este un miracol, dar este un instrument care ne ajută să uh, facem legături, să compatibilizăm sistemele noastre și să permită mobilitatea reală în legătură cu ONG-urile. Ceea ce am făcut aici a fost că am exclus, după cum ni s-a cerut, am exclus universitățile și școlile. Restul au rămas pe listă, însă nu toate entitățile de aici sunt organizații non-guvernamentale. Dacă Trebuie să definim mai precis aceste organizații și să răspundem mai concret uh, în legătură cu o linie de cheltuieli. Pot să vă răspund în scris, însă nu există nicio listă ascunsă, nu există nicio neclaritate în prevederile programelor. domnule comisar. Cred că doamna Gresle ar dori să revină cu încă o întrebare. Doamna Gresle. Da, am întrebat în legătură cu subvențiile pentru companii, pentru gestionarea companiilor. Sper că am pro terminologia corectă prin aceste programe. Aveți o listă cu subvențiile care au fost acordate pentru costurile de funcționare. De funcționare. Domnule comisar? Da? În... în ce privește aceste programe, suntem uh, capabili să dăm două tipuri de subvenții pentru proiecte și apoi și ceea ce numim subvenții de funcționare, subvenții operaționale, care, evident, uh, se dau după anumite criterii de eligibilitate și numai unor asociații cu un obiectiv și cu o finalitate europeană și este o sumă fixată în bază legală până la o anumită cotă, până la un anumit procent din cheltuielile administrative de gestionare a acestor organizații, bineînțeles dacă programul lor de lucru corespunde finalității uh, programului și criteriilor de eligibilitate. Cum a explicat comisarul, uh, întotdeauna pe baza unui proces de uh, apel de propuneri. E, ar fi foarte interesant să știm uh, ce, despre ce programe vorbim aici și ce procent din suma uh, generală este uh, luat de aceste subsidii de funcționare. Este reprezentat de aceste subsidii de funcționare. Uh, în ce privește programele acestea, educație, cultură, tineret, cetățenie europeană, Uh, nu avem uh, cifrele efective, vă vom răspunde în scris, însă procentajul este unul destul de mic, pentru că până la urmă scopul principal este să ne ocupăm de proiect. Și care sunt numele, de asemenea, aș vrea să-mi comunicați, spune uh, parlamentarul. Mulțumesc foarte mult. Continuăm. Nu pot rezista tentației de a vă reaminti o teorie din științele sociale. Domnul profesor Benin uh, spune că și are dreptate că un eșantion de 150 de rapoarte e un eșantion destul de mare. Pe de altă parte există și incidente serioase și este datoria noastră să ne asigurăm că banii plătiți sunt folosiți pentru scopul uh, intenționat într-un mod onest și transparent. Dar mai este și o altă problemă atunci când uh, în, uh, la sfârșitul anului 40 și începutul anului 50 uh, s-a pus în operă planul Marshall. Guvernul austriac a cerut bani pentru repararea operei din Austria și s-a răspuns că nu acesta era scopul fondului Marshall. Și atunci s-au luat fonduri din uh, cele uh, menite reparării centralelor electrice și s-au folosit uh, la reparația operei. Sigur, asta înseamnă că, de facto, bani din fondul Marshall au mers pentru repararea, la repararea operei. Nu putem fi niciodată siguri că 100% banii pe care alocăm intră exact pentru scopul pe care uh, au fost plătiți. Așadar, ar trebui să ne asigurăm că așa stau lucrurile. Și poate asta nu e doar responsabilitatea Comisiei noastre, ci a întregului Parlament de a vedea realmente că banii uh, sunt cheltuiți pentru ce s-a spus că vor fi cheltuiți sau că se cheltuie pe lucruri complet diferite. Vă mulțumesc. Haideți totuși să rămânem la sfera de competență a domnului Figel, chiar cu toată simpatia mea pentru observații de ordin general. Mulțumesc, domnule președinte. Legat de ultima întrebare, cred că am o întrebare care este în special adresată Curții de Audit. Avem vreo evaluare, vreun audit poate e prea mult audit, dar o evaluare în ce privește impactul acestor bani, putem dovedi, cu alte cuvinte, că cei care îi primesc uh, și îmbunătățesc șansele de angajare ca aceste programe, îmbunătățesc productivitatea, eficiența, etc. Nu mă îndoiesc că oamenii care primesc acești bani se bucură că îi primesc. Dar întrebarea mea este aceste cheltuieli ca și alte cheltuieli europene, ce ne aduc? Ce rezultate obținem cu acești bani? Pentru că trebuie să înțelegem că sunt bani luați de la statele membre, de la oameni care i-ar fi folosit poate altfel și sunt sigur că majoritatea cheltuielilor Uniunii Europene ar fi folosite altfel uh, dacă s-ar folosi la nivel național. Ce obțin în țara mea, nici nu visăm să folosim banii așa cum sunt folosiți de la nivel european. Deci cum judecăm impactul acestor fonduri pe care le alocăm? Vă mulțumesc. Mir hat man gesagt, ich musste da ins andere Mikrofon reinsprechen, weil wir Vă spunem că trebuie să vorbiți în celălalt microfon pentru că avem web streaming și trebuie să ne ținem de reguli. Dacă mai există observații din partea Curții de Conturi, a Comisarului și a raportului general. Domnule Figel, doriți să mai menționați ceva? Vă rog. Comisarul Figel, da, domnule președinte, poate puteți să mai elaborați pe marginea exemplului austriac Uh, întotdeauna uh, l-am considerat pe domnul Băș unul dintre protagoniștii extinderii. Nu, acum lăsând gluma la parte, ne-am cunoscut, uh, ne cunoaștem de ani de zile dinainte ca țara mea să intre în Uniunea Europeană și experiența europeană este una foarte importantă pentru viitor. Și acum, plan Marshall sau nu, o singur, un singur comentariu. Cehoslovacia în 47 și-a exprimat interesul de a intra în planul Marshall. Desigur, în uh, februarie 48 totul s-a schimbat, lovitură de stat, uh, după cum știți, după aceea Stalin a fost cel care a decis cine intră în planul Marshall sau nu și evident că noi n-am mai, n-am mai intrat. Și ne-ar fi plăcut și nouă ca atunci să putem rezolva astfel de probleme, să avem de rezolvat astfel de probleme cu bani pentru opera și pentru alte centrale, hidrocentrale și așa mai departe. Bun, nu putem acum discuta la nivel ipotetic, asta e istoria. Însă, ce e important este că în aceste zone, educație și cultură, nu există investiții de infrastructură, ci investiții de mobilitate. Nu spun că ăsta e răspunsul complet și că totul este nemaipomenit și roz și foarte frumos. Dar banii aceștia ajută pe oameni să-și îmbunătățească educația, calificările, facilitează transferul de cunoaștere în economia reală Uh, contactele interumane, uh, evenimente de comemorare, de exemplu, a victimelor stalinismului sau nazismului și așa mai departe. Și deci, cred că schimbarea importantă față de anii uh, dinainte este că am adoptat reguli prin care nu considerăm uh, a priori pe toată lumea ca pe niște infractori. Deci considerăm că avem de-a face cu cetățeni onești și responsabili. Dacă lucrurile nu stau așa, atunci trebuie să dovedim că nu stau așa, dar nu începem, nu pornim de la prezumția de vinovăție. Știu că asta poate crea anumite critici sau reacții față de problemele, programele europene. Nu spun că acum suntem într-o situație fantastică, spun pur și simplu că am adoptat o altă abordare. Și vorbim în primul rând de eligibilitate, asta înseamnă criterii de bază, control, evaluare, monitorizare și nu în ultimul rând, pentru a răspunde la întrebare legată de eficiență sau de evoluția generală a programelor, vom pregăti o evaluare intermediară în acest sens. Deci este o invitație ca să ne concentrăm mai mult pe mobilitate, pe reducerea costurilor administrative. Și la a doua întrebare privind impactul general, pentru noi acest, aceasta este una dintre problemele cele mai importante pentru că ceea ce se stabilește în politicile generale și naționale e susținut de programele noastre. Deci dacă decidem că mobilitatea, că schimburile între universitățile noastre sunt importante sau că schimbul, recunoașterea reciprocă a diplomelor sunt importante, atunci susținem aceste lucruri prin instrumentele pe care le avem. De exemplu, decidem să susținem uh, procesul Bolonia și după aceea mai avem și al doilea uh, stagiu al uh, procesului Copenhaga, pentru că știm că avem nevoie de oameni bine pregătiți, avem o criză și chiar și fără criză, buna pregătire e importantă. Așadar, nu vreau să spun că totul e perfect și clar, însă evaluările de impact și impactul general al programului pentru noi sunt indispensabile și am fost bucuros uh, atunci când am vorbit cu domnul Levinson văzând că și curtea gândește cam în aceeași direcție. Evident că nu punem la sub semnul întrebării principiile de bază, transparență, eligibilitate, eficiență uh, legate de aceste programe. Dar încercăm să vedem și ce obținem din ele, ce realizăm prin astfel de programe și aceasta cred că este o situație mult mai matură. Vorbim de o comunitate care s-a maturizat deja, vorbim mai degrabă de obiective decât de chestiuni de uh, detaliu și cred că e o mare schimbare dacă ne gândim la situația de acum câțiva ani și la dezbatere care aveau loc acum câțiva ani. Vă mulțumesc. Domnule raportor, dacă doriți să mai adăugați ceva. Domnule președinte, n-am întrebări uh, în continuare. Vreau pur și simplu să-i mulțumesc uh, domnului comisar Figel pentru răspunsurile orale foarte precise și, de asemenea, și pentru cele scrise. Mulțumesc uh, reprezentanților Curții de Audit pentru că aceasta este o instituție extrem de importantă în uh, rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. Am ascultat discuțiile despre eșantionul uh, de sondare. Eu înțelesesem că 21% se referea la număr și nu la, la, la cif, nu la sume deci, de fapt, e 21% se referă la numărul erorilor și nu la suma totală. Totuși rămân uh, erori, uh, numărul de erori destul de mare. Și mulțumesc încă o dată pentru toate aceste informații și pentru acest schimb de uh, opinii foarte pasionant. Mulțumesc, în mod excepțional are ultimul cuvânt Curtea de Conturi. Domnule Levinson, vă rog. Da, mulțumesc. Mi s-a pus o întrebare dacă am făcut uh, vreun audit de eficiență și pot răspunde, așa cum am spus la început, în uh, raportul anual al curții avem un paragraf nou și avem de altfel și o nouă divizie a curții care se ocupă de astfel de probleme. Deci am început uh, această activitate, facem anumite acțiuni de audit de performanță, însă nu avem încă rezultate. Sper că vor apărea în, cadrul, uh, în cursul acestui an și vă voi informa în legătură cu ele. De asemenea, vreau să spun că sunt foarte fericit că acest nou capitol poate da Comisiei de Control Bugetar uh, posibilitatea de a discuta timp de două ore, pentru că asta înseamnă că sunteți foarte interesați de aceste probleme și sunt foarte bucuros că sunteți. Și în final aș vrea să spun că evident că în auditul nostru am uh, exprimat niște concluzii, am spus care au fost rezultatele, am găsit anumite erori materiale, am considerat că anumite îmbunătățiri sunt necesare în ce privește sistemele de control și supervizare, dar ce am încercat să spun este că impresia pe care am avut-o după ce am văzut răspunsurile date de comisie, impresia a fost că sunt pe calea cea bună dacă vor implementa recomandările curții. Și când vor face acest lucru, noi vom audita procesul și vom, ne vom întoarce la noastră anul viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Cred că astfel putem încheia acest punct. Doresc să vă reamintesc, poate că comunicarea mea inițială a fost cam succintă, însă consider că este o treabă excepțională faptul că prin intermediul uh, transmiterii pe internet, web streaming, putem să oferim mai multă transparență, ceea ce nu se poate spune despre fiecare stat membru. Vă sunt recunoscător pentru acest tip de discuții, pentru contribuția pe care v-ați adus-o. Mulțumesc că încheiem astfel acest punct. Știu că mai avem un coleg care este un pic uh, contra cronometru, de aceea a, mă uit să văd care este punctul a, pe care trebuie să-l discutăm cu vicepreședintele Calas. V-aș ruga ca cei dintre dumneavoastră să, care doresc să părăsească sala să o facă în liniște. Dacă sunteți de acord, putem să anticipăm cu să luăm punctul 6, raportul special al Curții Europene de Conturi privind gestionarea sprijinului acordat de Uniunea Europeană pentru operațiunile de depozitare publică a cerealelor. Membru nostru responsabil pentru acest raport este domnul Mulder. Domnule raportor, aveți cuvântul. Take the floor despite the fact... Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul cu toate că Curtea de Conturi probabil vrea să spună ceva. Uh, iau cuvântul pentru că avem o vizită a deputaților din Parlamentul meu trebuie să iau cuvântul la ora 5. Sper că voi putea face în această dupămasă ceva pentru anumiți membri, pentru că acum avem un raport de la Curtea de Conturi care este destul de optimist și primești, privește depozitarea publică a cerealelor. Știu că Uh, acest lucru este foarte uh, palpitant și pentru Chris Heaton Harris. Raportul general este optimist și pot să vă împărtășesc concluziile acestuia. Comisia, în general, gestionează bine uh, aceste fonduri. Bineînțeles că mai încap și îmbunătățiri, ca de obicei. Sunt de acord cu concluziile cu curții de conturi concluziile sunt că ar trebui să ținem mai mult cont de modalitatea cea mai bună de a uh, elimina stocurile de intervenție, să ținem cont de prețul pieței, de prețul de export și chiar și de prețul de import. S-a dat exemplul bioetanolului. Dacă nu, Eh, dacă trebuie să fie privit ca un bun economic sau un proiect pilot. Ca și cu toate inspecțiile pe care trebuie să le facem și care este costul acestor inspecții și care este valoarea operațiunilor. Fiecare dintre noi devine din ce în ce mai convins că trebuie să existe mai multe controle. Raportul Curții de Conturi vorbește despre intervenție ca lucru necesar doar pentru piese. piețe, însă intervenția poate să fie strategică și ă, pentru aceste stocuri de cereale care trebuie să fie păstrate. Nu trebuie să citești Biblia și povestea lui Iosif din Egipt ca să știi că uneori un stoc de intervenție este foarte util chiar dacă este plătit din banii publici. Îmi cer scuze tuturor, uh, pot să mai rămân 5 minute și după aceea va trebui să mă duc în o altă sală pentru a ține un discurs. Îmi cer scuze, dar nu pot face altcumva. Vă mulțumesc. Iar acum, domnul Alanisile de la Curtea de Conturi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, membri ai comisiei, Vă mulțumesc, domnule Mulder, pentru eh, comentariile pozitive și că este de acord cu recomandările noastre. Am plăcerea acum să vă prezint câteva comentarii în legătură cu raportul nostru, în legătură cu eh, depozitarea publică a cerealelor. Curtea a decis să facă acest audit în 2007 pentru situația în care stocurile de cereale aveau un nivel foarte înalt, datorită extinderii din anul 2004. Însă de atunci situația s-a schimbat și acum Uniunea Europeană nu are stocuri semnificative și datorită uh, scăderii prețurilor dar Curtea a auditat economia Uniunii Europene pentru depozitarea cerealelor și măsura în care costurile au fost minimizate și veniturile maximizate. Auditul răspunde la următoarele întrebări. Dacă operațiunile fizice de depozitare a cerealelor au fost bine gestionate și dacă procedurile comisiei asigură că costurile Uniunii Europene sunt minimizate. Curtea a găsit că uh, raportul uh, răspunde la aceste întrebări și are câteva recomandări pertinente. Raportul găsește că, în general, gestionarea operațiunilor de stocare fizică și procedurile comisiei au fost satisfăcătoare, dar există domenii care pot fi îmbunătățite. Am concluzionat, în primul rând, că procedurile pentru eliminarea cerealelor nu se asigură de faptul că costul net al intervenției este minimizat sau că stocurile nu vor rămâne în stoc mai mult timp decât este necesar. Se a avut loc o uh, pierdere de venit atunci când valoarea în vânzările interne a fost uh, Uh, abandonate în favoarea vânzărilor la export pentru un preț mai mic. De asemenea, lipsă de flexibilitate în politica de externalizare înseamnă că unele stocuri rămân în depozitare mai mult decât este necesar și acest lucru duce la costuri suplimentare. Există de asemenea costurile de operare fără mișcarea acestor stocuri. Și în al treilea rând, linia bugetară a fost uh, încărcată cu costuri ale anumitor activități care nu au legătură directă cu stocurile de intervenție. Acest, a, așa s-a întâmplat atunci când s-au uh, dat prețuri mai mici decât uh, cele ale pieței pentru a susține industria bioetanolului. Curtea recomandă ca în legătură cu uh, aceste uh, scoateri din stoc să se țină mai bine seama de următorii factori, de calitatea și localizarea fizică a produsului și posibilitatea de a accepta măsuri marginal mai mici atunci când piața este puternică și se minimizează, minimizându-se așadar perioada și costul stocării. Și curtea recomandă de asemenea ca pentru a îmbunătăți procedura bugetară costul activităților care nu au legătură directă cu depozitarea cerealelor, cerealelor să fie uh, mai transparente. Pentru a reduce riscul de supracompensare către statele membre, Curtea recomandă ca Comisia să revizuiască costurile standard pentru operațiuni fără deplasare și calcularea ratelor de rambursare a costurilor financiare. Recomandările curții ar putea să aibă un impact semnificativ dacă stocurile de cereale vor crede, crește din nou în viitor. Recomandăm implementarea acestor îmbunătățiri pe cât de curând posibil. În timpul procedurii contradictorii, concluziile și mm, rezultatele cercetărilor au fost uh, agreate cu comisia. În legătură cu bilanțul de sănătate al PAC, comisia nu uh, pune sub semnul întrebării pertinența măsurii de stocare pentru cereale. Avem nevoie de aceste stocuri ca o măsură de precauție și uh, previziunile pentru viitor nu exclud aceste stocuri pe termen mediu. Acest uh, raport, proiect de raport poate să pară foarte tehnic la prima vedere, dar conține observații interesante și recomandări utile. Ar fi relativ ușor ca Comisia să introducă aceste recomandări acum când stocurile sunt scăzute și să asigure un impact pozitiv al acestui proces. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această introducere. Dacă din partea Comisiei... Haideți să dăm mai întâi cuvântul uh, Comisia Brian Gray. Experții noștri în agricultură au fost la prin surprindere de modificarea de agenda, dar sigur că pot să vin cu o reacție la raportul curții. În per ansamblu salutăm uh, remarcile pozitive ale curții de necontru cu privire la sistemul de stocare a cerealelor, de fel și recomandările și abordarea constructivă, uh, chiar dacă, așa cum spuneați, este vorba de un uh, domeniu foarte tehnic. Așa cum spuneați, stocurile de cereale au scăzut pentru prima dată într-o generație, dar cu toate acestea, în ceea ce privește bilanțul de sănătate al PAC, am reanalizat uh, situația și cred că ar trebui să îi menținem acest mecanism ca un fel de plasă de siguranță, de protecție pentru operatori împotriva unor prețuri foarte scăzute. Permiteți-mi așadar să răspund la câteva puncte specifice. În ceea ce privește sistemul de licitații, a existat întotdeauna un sistem de licitații aplicat, iar în contextul sistemului bilanțului de sănătate al PAC, modificările aferente nu sunt încă operaționale. În ceea ce privește perfecționarea mecanismului utilizat pentru decontarea costurilor de finanțare. Aici ținem cont de amplasamentul stocurilor, calitatea acestora și o serie de alți factori pentru a calcula uh, costurile totale de în general, um, utilizarea acestor uh, stocuri este lăsată la îndemână statelor uh, membre, în special dacă este vorba de cereale cu un uh, conținut ridicat de proteine, se poate folosi la nutrețuri uh, combinate pentru animale, și pentru producția de băuturi. Acum, cum putem crea stimulente pentru statele membre pentru reducerea costurilor? În momentul de față, suntem uh, satisfăcuți pentru că rambursăm uh, ceva mai puțin decât uh, costurile de finanțare reale. Iar rambursarea face la niște costuri uniforme și nu la costuri efective. Uh, acordăm uh, statelor membre posibilitatea de a optimiza momentul în care doresc să vândă aceste stocuri. Atunci când ne-ați întrebat uh, să verificăm mai bine notificările din partea statelor membre, facem astfel de verificări administrative. Știu că este un proces foarte îndulengat pentru că de multe ori uh, nu prea dăm crezare cifrelor care ne sunt trimise și avem discuții îndelungate cu statele membre înainte de a fi satisfăcuți cu cifrele pe care ni le trimit în ceea ce privește costurile de rambursat. Așa cum ni se recomandă, vom lua în considerare deplasări în teritoriul la fața locului pentru a verifica aceste costuri. Fără a intra în prea multe detalii, cifrele sunt uh, cele cu care se înregistrează în uh, stoc aceste cereale în final Domnul Mulder a trebuit să plece, dar a fost sugestia dânsului să creăm un fel de stoc de garanție pentru cereale. Nu este ceva recomandat de curte, cred că este sugestia personală a domnului Mulder. În cadrul bilanțului de sănătate, Consiliul uh, a căzut de acord cu privire la menținerea unui, unui stoc de siguranță ca plasă de protecție, dar nu și un stoc strategic. Nu cred că ar putea constitui un instrument eficient de gestionare a resurselor. Sigur, că ar fi util în ceea ce privește ajutoare de urgență, dar uh, acest lucru ar presupune mai multă capacitate de previziune în ceea ce privește apariția acestor situații. Domnule Odi. Vreau să-l felicit pe colegul meu, Ian Mulder, pentru munca importantă făcută și am o întrebare pe care am mai pus-o, de fapt, uh, și înainte. Care este statutul acestui document? Pentru că la pagina 6 ni se indică uh, includerea recomandărilor în uh, descărcarea comisiei, dar e un document pe care nu l-am votat. Sunt propunerile domnului Mulder? Uh, despre ce e vorba? Pentru că uh, Äh, este practic un document de lucru cu propuneri și concluzii. Și dumneavoastră sunteți raportorul general. Este decizia dumneavoastră ce anume preluați pentru descărcarea de gestiune 2007. Acesta este stadiul documentului. Mai există intervenții pe acest punct din partea curții a Comisiei? raportorului general. Îmi dați voie să închei acest punct? Da? Trecem așadar la următorul punct. Anticipăm punctul 15 spre un acord interinstituțional privind conceptul de risc de eroare tolerabil în programele comunitare bun venit uh, vicepreședintelui Comisiei Europene, domnul Calas. Cam să vă dau cuvântul, vă rog. Mr. Chairman, honorable members. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, noi la Comisie suntem foarte bucuroși că o muncă de doi, poate chiar trei ani s-a materializat uh, într-un document real care poate reprezenta un pas substanțial uh, în îmbunătățirea arhitecturii noastre de control. Și de aceea mă bucur să fiu invitat aici pentru a prezenta recenta comunicare a Comisiei privind uh, conceptul de risc de eroare tolerabil în programele europene. Mi s-a părut că e o comunicare clară, sper că v-a plăcut, nu voi intra în aspectele tehnice, ci vreau să vă spun de ce facem acest lucru, în ciuda riscului evident de a fi înțeles greșit. De fapt, potențialul uh, ca intențiile noastre să fie înțelese greșit este atât de mare, încât voi începe prin a explica ce nu intenționează această inițiativă să facă. În primul rând, nu propunem să stabilim nivelul tolerabil de fraudă. Nu există un nivel tolerabil de fraudă. Pentru fraudă rămânem la politica de zero toleranță. De fapt, politica noastră rămâne foarte strictă față de orice neregulă pe care noi sau curtea o identificăm. Și așa cum veți afla și de la doamna comisar Hubner mâine, cifrele de recuperare cresc semnificativ. Deci riscul uh, tolerabil, riscul de eroare tolerabil nu înseamnă că suntem uh, slabi în ce privește Uh, frauda, ci pur și simplu vrem să stabilim care este nivelul de eroare exante care să uh, afecteze sistemul. Deci care este nivelul de la care se poate considera că descărcarea este în pericol și atunci trebuie să uh, renunțăm să cheltuim bani în anumite uh, proiecte și care e riscul tolerabil. Deci stabilim uh, diferența între probleme de sistem și erori minore. În al doilea rând, acest document nu prezintă o scuză pentru a ajunge la un rezultat pozitiv anul acesta și, cum am spus deja, îmi asum responsabilitatea pentru rezultatele opțiune. De fapt, sunt mândru de progresele făcute. În februarie, Comisia va adopta primul său raport de impact privind uh, un, rezultat pozitiv și uh, vor fi multe îmbunătățiri față de ce a descoperit curtea. Deci acest document nu, este, nu substituie viitoarea, nevoia de a îmbunătăți în viitor uh, situația. De fapt, ca parte din ce prezint astăzi, uh, această nevoie de a îmbunătăți în mod repetat lucrurile este subliniată. Pentru fondurile structurale spunem, noi spunem că uh, Rata minimă de eroare actuală, 11%, poate și trebuie redusă pe baza unor controle curente, numai făcând aceste controle mai bine. În propria mea zonă, cheltuielile administrative, calculă, calculele ne-ar uh, putea uh, duce să propunem un risc uh, redus cu 2%. În al treilea rând, nu încercăm să șantajăm pe cineva ca să ne dea mai multe resurse sau mai mult control din primele noastre discuții cu statele membre, știm că unele dintre acestea sunt foarte îngrijorate și consideră că această comunicare este o pledorie pentru mai multe controle și pentru costuri mai mari în statele membre. După cum puteți vedea din text, avem o atitudine realistă. Pentru fondurile structurale ați putea fi surprinși să citiți că statele membre uh, au costuri de control de numai 0,7% din, toate, din totalul cheltuielor publice pentru uh, programele din acest domeniu și calculăm că limita rezonabilă ar fi undeva la 4%, dar am calculat că realizarea acestea ar costa uh, alte 680 de milioane de euro. Este oare realist în uh, circunstanțele curente să cerem statelor membre acest efort adițional? În al cincilea rând, stabilirea unui nivel de risc tolerabil nu este o concesie nici, comisiei, nici către Comisie, nici către statele membre. Nimeni nu încearcă să, își, să scape de nevoia de a îmbunătăți managementul la toate nivelurile. nivelurile. E vorba de îmbunătățirea uh, metodelor și odată ce cădem de acord asupra unui nivel tolerabil de risc, uh, va depinde de Comisie și de statele membre să-l atingă. Și în fine, evident, nu e vorba de critici aduse Comisiei sau metodologiei sale curente. Riscurile riscul tolerabil a fost practic ideea uh, curții de conturi care a, fost, care a propus-o în 2004 și uh, curtea se va exprima de asemenea. Așadar, eu vreau doar să uh, stabilesc uh, proprietatea lor intelectuală asupra conceptului. Și acum să vedem ce se propune, de fapt, în comunicare? În comunicare vă oferim un model ilustrativ, explorăm legăturile între sumele cheltuite pentru control și nivelul de erori detectate. Estimăm costurile controlelor adiționale și le comparăm cu impactul financiar pe care l-am putea evita. E, lucrurile sunt destul de clare și am încercat să prezentăm un model cât mai simplificat. Utilizarea acestui model uh, în două cazuri ilustrative ne ajută să calculăm nivelul uh, uh, de cheltuieli pe care ar trebui să-l avem în control și ce rată asociată de eroare am putea tolera. Însă nu aici, lucrurile nu se opresc aici. Vreau să subliniez că Deși o, o astfel de analiză economică este importantă pentru a înțelege nivelurile de risc, stabilirea totuși a unui nivel Uh, minim acceptabile, o decizie politică. În zone cu riscuri mai mari sau cu imperative politice puternice, ne putem aștepta ca aceste costuri să nu mai fie eficiente din punct de vedere economic și atunci e vorba de o decizie politică. Dacă pe zona de cheltuieli vedem că aceste calcule ajung la un nivel complet nerealistic, nivelurile de cost, atunci avem trei opțiuni. Ori refuzăm autorizarea acestor control, costuri de control mai mari, confirmăm uh, costul politic și ne pregătim să ajungem la uh, o situație de echilibru. Sau când, uh, când există un risc inerent, se poate considera plafonarea, se lua în considerare plafonarea cheltuielilor sau schimbarea ecuației prin simplificare. Dați-mi voie să spun câteva lucruri despre simplificare. Uh, este cu siguranță adevărat că regulile de eligibilitate complexe din anumite zone sunt o mare cauză de eroare și că simplificarea uh, ultima ar fi renunțarea la reguli, că atunci n-ar mai exista costuri și erori. Dar dacă vrem să atingem anumite obiecte de politică, trebuie să stabilim reguli de eligibilitate în conformitate cu acestea. Și dezvoltarea rurală este unul dintre exemple. Prin simplificarea criteriilor de eligibilitate de mediu, uh, nu facem altceva decât să reducem impactul de mediu pozitiv. Mai există și o problemă de timp, pentru că simplificarea adusă la extrem ar uh, redeschide acțiuni uh, care ar avea nevoie de foarte mult timp. Evident însă că nivelele de toleranță a riscului de eroare ar trebui revizuite, dar până atunci trebuie să respectăm regulile existente. Ideea generală este că cetățenii europeni se așteaptă de la noi să livrăm anumite politici. Sunt uh, anumite imperative politice pe baza cărora să, trebuie să funcționăm și să acționăm. Și modul în care milioane de euro sunt plătite cetățenilor din Uniune pe baza declarațiilor celor care primesc banii este o procedură inerent riscantă și ca uh, factor de decizie politici înțelegeți foarte bine că unele scheme de plată sunt inerent riscante și este rolul noastră de a evalua aceste riscuri și de a accepta totuși că anumite eroare vor apărea și pot fi corectate după ce le sunt detectate. Treaba factorilor uh, de decizie politici rămâne cât se poate de relevantă, iar treaba noastră este să vă oferim o bază uh, informațională pe care să luați o decizie și pe care să-i trageți la răspundere pe cei responsabili de implementare, adică pe, com- pe membrii comisiei. Sunt convins că discuția privind acest nivel tolerabil de risc este extrem de importantă pentru noi toți și uh, aștept cu nerăbdare o dezbatere interinstituțională cu Consiliul, Parlamentul și Curtea de Audit pe baza prezentei comunicări. Dacă concluziile acestei dezbateri vor fi pozitive, Comisia va prezenta încă o analiză privind riscul tolerabil, mai ales pentru cercetare, energie, transport, ajutor extern, dezvoltare, extindere și cheltuieli administrative. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept comentariile și întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Odi, ca și raportor general, are cuvântul acum. Da, mulțumesc. Nu știam că eram raportor pe acest, că sunt raportor pentru descărcare. Sunteți raportorul nostru pentru toate, spune președintele. Da, vreau să spun, să-i spun, să-l felicit pe domnul Calas pentru acest document. Cred că Parlamentul și chiar dumneavoastră, domnule președinte, ați avut inițiativa de a aborda acest subiect și în climatul acestei descărcări există un, acesta este un punct care trebuie des, discutat. Voi fi uh, succint, îi spun sincer, domnule vicepreședinte și curții de conturi, că nu sunt sigur că fixarea ratei de risc tolerabile este o decizie politică. Noi spunem peste tot că respectăm normele internaționale de audit și aș dori să verificăm acest lucru pe plan tehnic în sistemul internațional de audit. Auditorul apreciază și evaluează riscul și atunci când luăm raportul curții, curții de conturi, nu doar în paragraful concluziilor și declarațiilor de asigurare, dar și în legătură cu responsabilitatea auditorului. Există un paragraf 4 care este copiat din normele internaționale de audit. Se spune că procedurile depind de judecata auditorului care face o evaluare a riscului și de anumite inexactități. Și auditorul apreciază acest risc acceptabil. Eu pun această problemă dacă acest lucru ține de o putere politică, dacă este uh, de la latitudinea unor puteri politici, politice să financeze orice în, din punct de vedere al costurilor de control. Bineînțeles că așteptăm de la Curtea de Conturi să ne uh, dea o opinie de audit, o asigurare rezonabilă în ceea ce privește privesc conturile și operațiunile subiacente, dar dacă Comisia Europeană poate să își fixeze uh, nivelul de risc pentru serviciile sale de control intern, dar uh, nu mi se pare că poate să fixeze uh, rata riscului uh, pentru totul. Eu aș fi foarte interesat să aflu părerile tuturor. Cred că a fost deja o bună introducere pentru Curtea de Conturi, domnule Bonici. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, Curtea de Conturi încă mai are în examinare această poziție, însă nu, încă nu pot să vă prezint o opinie finală, dar pot să vă împărtășesc câteva remarci. În primul rând, eu cred că dis- în această discuție și comunicare se referă foarte mult la acest optim economic. Și optimumul economic nu este neapărat o rată tolerabilă, ci ceea ce trebuie să se ia în considerare atunci când se stabilește rata de risc. După părerea noastră, S-a stabilit acum câțiva ani că autoritățile politice stabilesc acest lucru. Uh, autoritățile politice hotărăsc acest lucru și noi noi îl deducem. Însă, bineînțeles, am urmărit dezbaterea cu mare interes. Există deja câteva rezultate ale, ale acestei comunicări care sunt semnificative, rezultate relevante. De exemplu, eu am fost uh, Uh, surprins de costurile de control al fondurilor structurale de la 0,7 la 0,8. Un an în urmă uh, avem impresia că aceste costuri sunt 3%, nu din munca noastră, ci din declarațiile de la acea vreme, din partea comisiei. Și eu înțeles că, înțeleg acum că această cifră actualizată este mai corectă. Dacă ne uităm la agricultură, costul controlului este 4% și după aceea vedem rezultatele și rezultatele la agricultură sunt mult mai bune decât rezultatele la fondurile structurale, care sunt rezultate problematice. Și de aceea, un răspuns imediat din partea noastră ar fi că trebuie să se facă mai mult pentru fondurile structurale. Este o poziție pe care am exprimat-o în trecut acestei comisii, atunci când am discutat raportul directorului general. Am spus că există multe probleme în gestionarea domeniului respectiv, se, trebuie să se facă mai multe. Controlele actuale trebuie să își îmbunătățească eficiența sau trebuie să se facă mai multe controle, asta nu, dar asta trebuie explorat. Există partea de mediu a agriculturii și uh, costul, uh, situația este cea opusă. Costul controlului este de 13%, un cost destul de mare, dat fiind, date fiind rezultatele din acest domeniu. Aici, de asemenea, controlele trebuie folosite într-un mod corespunzător pentru a ajunge la rezultatul dorit. Există anumite elemente și există și modalitatea de stabilire a acestui optimum economic. Prefer acest termen eh, față de uh, rata de eroare acceptabilă. Pentru că acesta este un termen economic care pune în echilibru costul controlului și costul operațional. Eu cred că trebuie să avem un pas intermediar până să um, înaintăm cu alte domenii. Trebuie să consolidăm baza informațională pentru um, domeniile existente. Dacă există suficiente informații pentru a avea un punct economic suficient de robust, pentru a avea o încredere suficientă că sumele examinate sunt suficient de bune pentru a ne baza deciziile pe acestea. Uh, în dezbaterea anterioară m-ați întrebat dacă o mostră de 150 este una bună și acum ne bazăm de fapt doar pe două observații pentru a ajunge la o relație. În mod clar avem nevoie de mai multe informații. În mod clar comisia face un lucru bun, că pune accentul pe acest lucru. Dar dacă vrem să gestionăm fondurile corect și eficient, atunci vom avea nevoie de informații în legătură cu eficiența controlelor și costul acestor controle și impactul pe care îl au acestea, pentru că de, de asta vorbim. Deci, într-un sens, cred că este un punct de început foarte bun și este important pentru toată această dezbatere. Cu toate acestea, aș spune că trebuie să existe o bază de date mai largă. S-a spus că avem probleme cu informațiile de la statele membre și că acest lucru nu a fost suficient. A existat o problemă în acest domeniu, însă nu a fost singura sursă de informații. Poate trebuie să facem uh, cercetări suplimentare printr-o eșantionare pentru a de- vedea care este sensibilitatea fiecărui domeniu la controle. Dacă nu avem suficiente date, devine problematic să ne luăm după informațiile foarte limitate pe care le are comisia. Comisia ne prezintă două puncte extreme. Un punct la care totul este controlat și unul unde există foarte puține controle. Aceasta este poziția mea personală și opiniile mele când citeam acest raport. Este bine că comisia examinează acest domeniu dar cred că trebuie să fie făcute eforturi mai mari pentru a se ajunge la o coerență mult mai bună în informații, pentru a se ajunge la o uh, medie mult mai mare. Costurile economice sunt relevante și foarte importante, dar necesită o vedere de ansamblu. M-a bucurat să văd această reducere de și că este posibil să se îmbunătățească controlele actuale fără costuri suplimentare și se pare că acest lucru este posibil în cadrul fondurilor structurale să se reducă rata de eroare cu 3% fără costuri suplimentare. Mi se pare excelent și sperăm că se poate face acest lucru și în alte domenii. Bineînțeles, simplificarea funcționează la fel. Nu este vorba de o formă extremă de simplificare, ci clarificarea și eficientizarea regulilor. Acest lucru înseamnă că se scade și rata de eroare fără o creștere a costurilor. Și în final, acest aspect mă duce la concluzia că este important să examinăm această eficientă a, eficiența a controlelor actuale, pentru că dacă eficiența nu este suficient de mare, atunci am fi tentați să fixăm eroarea tolerabilă la un punct care presupune o anumită eficiență și uh, o ia de bună, din câte am înțeles din prezentarea domnului Calas. Însă, trebuie să continuăm să examinăm aceste elemente pentru a vedea care este realitatea. Acestea sunt câteva dintre comentariile mele personale, pentru că, bineînțeles, suntem încă în procesul de examinare a acestei comunicări. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru aceste considerații. Știm cât este de sensibilă această temă și cred că de aceea trebuie să mulțumim uh, Curții de Conturi pentru faptul că s-a plecat și asupra acestei castane încinse, să spunem. S-a înscris la cuvânt domnul Casaca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să felicit Comisia pentru calitatea acestui document, document de lucru. Ați intrat în uh, amănunte și salut acest lucru. Cu, totul, cu toate acestea, citind documentul, mi-au venit în minte câteva întrebări. Una deja formulată de domnul Odi. Mi se pare că cel puțin așa cum citesc eu acest caz, și mi-aduc aminte de zilele lui Naval, când era la Curtea de Conturi din uh, Cata, dar acum s-a reîntors în uh, Catalania. Încă o dată, mi se pare că raportorul are dreptate aici, din câte îmi pot da eu seama. Avem de-a face aici cu o chestiune unde Curtea de Conturi trebuie să decintă și nu Parlamentul European. Sigur, Comisia dispune de propriile servicii de auditare uh, și uh, sigur că au un anumit uh, nivel de competență în ceea ce privește luarea acestor decizii. Dar eu cred că aici o curte de conturi trebuie să-și asume întreaga decizie. M-a surprins oarecum uh, procentul de 0,7% în ceea ce privește fondurile structurale. Uh, dacă ne-ați putea eventual oferi o defalcare pe regiuni și pe țări a acestor cifre, pentru că cifrele pe care le-am auzit mi se par surprinzătoare. Întrebarea este dacă trebuie să ne dublăm și redublăm eforturile de auditare datorită acestui lucru. Sunt așadar două chestiuni pe care trebuie, de care trebuie să ținem cont. În primul rând, întregul proces trebuie să fie transparent. Cred că auditorii, sigur că trebuie să aplice criteriile lor uh, uzuale, dar esențial aici este să începem să avem uh, contact uh, direct cu realitățile curente. Analizând uh, raportul curții, există o serie de erori care sunt foarte clar uh, descrise, dar nu sunt clar identificate. Nu ni se spune cine comite astfel de erori, din ce țară, din ce birou. Regret că nu știm unde se produc astfel de urori și cred că este esențial să începem să vorbim despre astfel de lucruri, pentru că altfel vorbim doar teoretic. În al doilea rând, un alt punct important. Și nu sunt de acord cu modul în care este abordat în acest document. E vorba de simplificare. La pagina 4 din acest document, și permiteți-mi să citesc în, citez în engleză, reguli complexe în ceea ce privește criteriile de eligibilitate sunt uh, necesare uneori pentru a obține, a atinge obiectivele politice, chiar dacă anumite tranzacții devin astfel uh, susceptibile la erori. Asta e tot în această parte a documentului Comisiei care vorbește despre simplificare. Eu cred că nu este abordarea corectă. Cred mai mult că problema cu simplificarea este că legiuitorii nu își dau seama de consecințele legislației pe care o creează. Dacă stabilesc o regulă de eligibilitate, nu țin cont de erorile posibile și cât de majore pot să fie acestea atunci când se pune problema luării deciziei de eligibilitate. Și cred că este un punct decisiv în acest mecanism. Și este ceea ce trebuie să luăm în considerare atunci când vrem să determinăm marja de eroare tolerabilă. Cred că Comisia ar trebui să se concentreze asupra acestor două puncte. Frau Gresle, bitte. Doamna Gresle, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc că uh, Comisie pentru această comunicare pe care am așteptat tot timpul îndelungat. Cred că trebuie să ne bucurăm că avem, o avem în sfârșit în față și că ne putem familiariza mai de aproape cu acest termen decât uh, lasă de să întrevadă acest uh, termen, concept de risc de eroare tolerabil. Eu cred că o decizie într-o astfel de chestiune este prematură. Sigur că nu se va lua o decizie fără noi, este minimum, minimul pe care îl put, trebuie să-l solicităm. Însă trebuie să existe o dezbatere de încredere pe această temă. Trebuie să știm cât uh, de încredere sunt cifrele pe, pe, pe baza cărora se construiește acest, uh, această comunicare. Ce știm noi despre cifrele în ceea ce privește controlele în statele membre? Știm ceva până în anul 2007, însă 2007-2013 încă <clears throat> nu avem astfel de cifre. Trebuie să le solicităm. Apoi, în ceea ce privește conținutul, am rezerve majore în ceea ce privește corectitudinea cifrelor în ceea ce privește cifrele de control, atunci când acestea sunt sub 1%, nu cred că trebuie să reacționăm. Însă am dubii că acestea ar fi corecte chiar așa și aș vrea să știu uh, cum anume calculează statele membre acești indicatori. Mi-am procurat uh, cifre comparative pentru regiunea mea și aici se, și acolo se steau la 3%. De aceea aș ruga Curtea de Conturi să verifice aceste cifre. Cred că este o condiție minimală înainte de continuarea acestei dezbateri. E clar că trebuie să avem această dezbatere, de aceea Comisia trebuie să vină și să facă aceste completări. Domnul Calas s-a referit la domeniile care lipsesc încă. Avem nevoie de aceste domenii, însă pe baza noului temei juridic. Avem uh, nevoie și de cultură, domnule comisar, nu ați uh, menționat cultura în enumerarea dumneavoastră. Aceeași întrebare am adresat-o și domnului comisar Figel. Poate că ne puteți da dumneavoastră un răspuns, pentru că eu consider că este important să tratăm toate acele domenii care sunt uh, finanțate cu, cu astfel de fonduri. Trebuie să putem uh, evalua calitatea datelor care, în opinia mea, trebuie îmbunătățite și, la fel cum spunea și domnul Casaca, avem nevoie de un fel de top al uh, agențiilor de plăți și a statelor și poate că un fel de uh, listă și a regiunilor în care se întâmplă astfel de erori, pentru că astfel am putea proceda mai țintit în remedierea unor astfel de situații. Ar fi un lucru foarte util. Se spune foarte puține în această comunicare în ceea ce privește legătura dintre costuri și control. Se fac uh, presupuneri pe care sau ipoteze pe care le consideră fiind dubioase. Nu, Comisia a încercat să placeze o clădire stabilă pe o mlaștină și cred că ar trebui să reanalizăm soliditatea acestor date. Trebuie să vedem care este legătura între calitatea datelor și costuri. Nu cred că în toate statele membre există aceeași calitate a controlului. Probabil că acolo unde Comisia are cele mai mari rezerve și a sugerat uh, recomandări E vorba de alte uh, tipuri de costuri. Și de aceea cred că avem nevoie de aceste date pentru a continua dezbaterea. Ați fost uh, probabil, de, ați fost deja cu această comunicare și în Consiliu. Ne-ar interesa și pe noi cum anume a reacționat uh, Consiliul la acest document. Încă o dată, cred că trebuie să avem această dezbatere și să uh, sprijinim uh, Comisia în viitor. Domnule Ethan Harris, vă rog. Mulțumesc, cred că uh, salut a, uh, această poziție. Într-un fel îmi pare rău pentru domnul Calat și pentru departamentul său, pentru că uh, și eu și Olam Pierre am fost de, multă, de mult timp în acest în această comisie și știm că noi ca politicieni uh, avem tendința de a cheltui foarte mulți bani pe, pe programele care ne, ne plac și evident că nu vrem proceduri complexe care să împiedice pe oameni să beneficieze de programe și nu vrem să cheltuiți prea mulți bani ca să verificați cheltuirea banilor. Pentru că noi vrem ca banii să fie folosiți pentru program și nu pentru verificarea programului. Da, după aceea, evident că o să vă uh, atacăm dacă apare vreo problemă legată de eroare sau de fraudă. Și, din păcate, asta e poziția în care vă găsiți în cadrul administrației. Cred că uneori vă faceți mari probleme în legătură cu obiective politice pe care noi le considerăm foarte simple, dar care de fapt au în spatele lor niște programe extrem de complexe și Cred că majoritatea persoanelor prezente aici înțeleg acest lucru. Înțelegem cu toții că verificarea uh, cheltuirii corecte a banilor e mult mai puțin uh, amuzantă decât să decizi cui să dai bani și câți bani să dai. Și evident că această activitate pe care trebuie să o faceți, această activitate de audit e foarte plicticoasă, pentru că până la urmă trebuie să uh, Uh, auditorul trebuie să găsească probleme făcute de alții, create de alții. Și cred că vă faceți uh, treaba foarte bine. Această comisie va da descărcarea și am dat-o în fiecare an, fiecare a fost premiu, fiecare nu. Dar ce vreau să spun eu ca politician britanic este că e nevoie de un pic mai multă onestitate. Așa cum am fost și eu foarte onest și chiar foarte direct uh, în prezentarea mea. Aș vrea să văd cifre din anii trecuți eh, pe baza cărora să evaluăm eh, îmbunătățirile. Și asta e ce primim și apreciem faptul că eh, Comisia a adus nu neapărat, nu ne-a oferit neapărat cifre, dar niște sisteme de evaluare. Dar dacă nu avem cifrele ca să facem niște judecăți foarte bine măsurate, atunci întotdeauna vor exista oameni ca mine care vă vor mușca, să spunem așa, și uh, înțeleg ce, ce încercați să faceți uh, aici. Nu sunt convins că este cea mai bună cale prin care se poate face. Nu știu ce va spune Consiliul și mi-ar plăcea foarte mult să aflu opinia Curții de Audit atunci când o să aibă una în această chestiune. Însă, ideea de bază este dați-ne lucruri cu care să putem uh, pe baza cărora să putem opera și lumea va fi satisfăcută. Avem nevoie de niște repere cifrice foarte uh, Uh, clare și atunci vom uh, lucra mult mai bine. Asta nu înseamnă că nu vom, vom mai întinde capcane din când în când. Uh, domnul Lundgren. Da, încălzește inima unui bătrân economist ca mine să văd că s-a stabilit un punct optimal între o curbă și o linie dreaptă și vreau doar să subliniez două probleme. Una este că trebuie să fie dificil să stabilești niște cifre ca să știi de fapt uh, cum variază aceste curbe. Ați rezolvat într-o oarecare măsură această problemă. Cealaltă problemă este că uh, este cea cu care a început domnul comisar Calas, și anume pericolul de a stabili un nivel tolerabil mai există și ceva numit teoria încrederii în uh, științele sociale. Dacă le spui oamenilor o să rezolvăm totul și o să reducem uh, toate greșelile și fraudele care merită să fie eliminate și le vom lăsa pe rest, uh, le vom lăsa pe celelalte. Deci dacă le spui că asta e ok, atunci lucrurile pot progresa, poți învăța din experiență V-ați gândit cum să vă ocupați de acest lucru? Cred că se poate face acest lucru spunând că adițional față de ce facem acum, ar trebui să facem și alte tipuri de controle, de verificări, care v-ar putea surprinde și care ar fi sfârșitul carierei noastre, de fapt, pentru că altfel, dacă le spui oamenilor în orice sistem nu ne pasă dacă face sau nu chestia asta. Sigur, e greșit sau e o fraudă, dar nu contează. Deci, v-ați gândit la acest aspect? Ja, Sie, meine Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen, ich habe äh, in der Vergangenheit sehr viel äh, deklarat. Dragi colegi, sunt sigur că, că știți că în trecut noi, comisia noastră, am uh, încercat întotdeauna să tragem concluziile cazului din 1999, dacă îl pot numi așa, și toate uh, ramificațiile și consecințele acestuia și de aceea uh, colegul Armstrong a spus și el că se manifestă mai multă reticență din partea Comisiei. Unii ar putea spune că e vorba de lașitate și că nu putem fi laxi în anumite domenii, în anumite zone ale bugetului din cauza acestei reticențe. Sigur că sunt zone și domenii de politică în care schimbul de informații poate fi mai bun și mai avem și alte zone de politică unde practic ne uităm la capitolele bugetare și vedem că nu e nimic uh, acolo. Când începem să vorbim despre ce ar trebui să facem pentru IMM-uri, nu le dăm decât vorbe. Întreprinderile mici și mijlocii din uh, regiunea mea ar trebui să fie sfătuite să nu se implice niciun proiect european pentru că nu o să reușească să îmbunătățească regulile. Nu trebuie să cheltuim bani ca să ne asigurăm că anumite proiecte nu se întâmplă. Poate că ați avut această experiență în trecut, de asemenea am avut unele dificultăți în a încerca să explicăm faptul că această comisie de control bugetar are drept sarcină să ia bugetul și să se uite care este uh, riscul de eroare tolerabil și să privească în profunzime și de aceea sunt foarte recunoscător curții de audit uh, și pentru comunicarea sa din 2004 care uh, Uh, a luat în mâini acest cartof fierbinte, dacă putem spune așa. A fost prima instituție care a făcut acest lucru. Nu e o sarcină simplă, știm cu toții, dar cred că v-ați descurcat foarte bine. În al doilea rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului Calas și, date fiind toate comentariile care s-au făcut aici, și vă îndemn să le luați foarte în serios, cred că ați trecut Rubiconul, cum se spune, și ăsta nu e un lucru ușor de făcut ar trebui să ne considerați ca niște prieteni critici. Suntem de partea dumneavoastră, domnule Calas. Încercăm uh, să îmbunătățim acest buget. Și vă reamintesc că un alt punct de pe agenda noastră va fi, de pe ordinea de zi, va fi al doilea document de lucru privind revizuirea bugetului. Și la acest punct ne-a oferit la acest risc tolerabil Sigur, există acest punct uh, optim din punct de vedere economic, așa cum menționa domnul Banaci și, de, și domnul vicepreședinte, dar <clears throat> mai există și un fel de risc reputațional, să-i spunem așa. Și a, uh, aici uh, factorii de decizie politici a, trebuie ca prin cooptarea expertizei uh, Curții de Conturi uh, Europene trebuie în final să ia o decizie. Vă dau două exemple. Ce se întâmplă dacă dispar uh, câteva mii în ceea ce privește alocațiile pentru asistenți sau uh, dacă un comisar se plimbă cu mașina de serviciu atunci când n-ar trebui să o facă. E vorba de un risc în ceea ce privește reputația, dar că valorile sunt neglijabile. Dar Și aici nu putem vorbi de un risc economic, însă din punct de vedere politic, uh, e altceva. Și pe de altă parte, și când este vorba de susținerea regiunilor uh, care se află în criză, uh, considerentele sunt mai degrabă de ordin politic. Domnule Ponici, trebuie să continuați uh, eforturile pe care le-ați început. Cred că împreună toți, toate părțile implicate, Curtea de Conturi, Comisia și Parlamentul, trebuie să Uh, insistăm ca și cel de-al patrulea jucător să uh, intre în această oră și pentru că n-a făcut-o până acum, e vorba de Consiliu. Și poate că Comisia și Curtea de Conturi ne pot ajuta pentru că aceste cifre menționate în comunicarea Comisiei trebuie reverificate, pentru că dacă ar ieși așa către ar fi dată publicitatea așa, 0,7%, atunci nu mai există niciun fel de pardon. Nici pentru statele membre care ne povestesc tot timpul că sunt uh, strivite de efortul birocratic la fondurile structurale. Și atunci, sigur că celui 11% constatați de uh, Uh, Curtea de Conturi, care arată de eroare, au cu tot o altă semnificație, dar uh, trebuie încă o dată să verificăm în detaliu. Aici trebuie să-i dau dreptate doamnei Gresle și bineînțeles că vrem și o detaliere, o defalcare pe regiuni, pe state membre. Știu că Comisia nu prea are chef de așa ceva, dar uh, nu contează, e un uh, cartof fierbinte. Trebuie să vedem concret care este calitatea acestor activități în statele membre, pentru că ar fi o minune ca toate statele membre să dea dovadă de aceeași calitate. Însă cred că mai avem câteva luni în fața noastră, ar trebui să folosim acest, acest interval pentru a aduce ceva avânt în această dezbatere. Eu Aș dori să mulțumesc pentru această inițiativă tuturor uh, celor implicați, iar noi, ca și Comisie de Specialitate, vom uh, continua să tratăm această temă. Domnule Calas, domnule Bonici, dacă mai doriți să faceți observații pe marginea acestui punct, vă rog. Câteva remarci uh, scurte. În primul rând, mulțumesc pentru comentarii și după aceea, domnule președinte, Ați spus că suntem aliați. Niciodată nu m-am plâns în legătură cu uh, cooperarea dintre Comisie și Comisia Europeană și Comisia de Control Bugetar a Parlamentului vreodată în viața mea. Deci chiar am avut o cooperare foarte bună, la fel și cu uh, Curtea de Audit Europeană. Câteva comentarii. Domnul uh, Ethan Harris a referi la faptul că încercăm să creăm un sistem de repere, de măsurare. Și asta e o problemă controversată. Unii politicieni, unii reprezentanți ai opiniei publice nu agrează deloc acest concept de benchmarking, de măsurare pe baza unor repere. E mai simplu să vorbești în termeni generali decât să te bazezi pe niște cifre foarte clare, că întotdeauna se spune că diavolul este în detalii și întotdeauna aceste nivele optimale sunt niște detalii unde poți găsi tot felul de, de, de diavol mai mari sau mici. În ce privește aceste nivele optimale, le-am ajustat deja și nu e vorba doar de un uh, model economic, am uh, le-am structurat și pentru le-am uh, ajustat și pentru fondurile structurale ar trebui să fie, unii spun că Uh, sunt 4%, alții spun că ar trebui să fie 5%, în uh, ce privește dezvoltarea rurală au fost reduse de la 8 la 5%. De asemenea, doamna Grisler a întrebat aici despre alte zone de activitate. Uh, mai întâi ne-am ocupat de aceste zone. Sigur că intenționăm să extindem la toate domeniile, dar e muncă foarte multă. Și nu pot spune decât că, de exemplu, această aceste costuri administrative nuanțate. Deci propunerea pe care o facem este că putem reduce costurile riscurilor tolerabile. Costurile administrative și de control sunt foarte înalte în zona administrativă, dar riscul de a avea eroare în această zonă este mult mai mare decât în alte domenii. Deci deja există anumite ajustări și anumite valori care merg dincolo de optimumul economic. De asemenea, Aș vrea să spun uh, că domnul Băș și doamna Gresle s-au referit la uh, cât de mult ne putem baza pe cifre. Uh, sigur că am corectat acolo unde am avut anumite suspiciuni în ce privește cifrele, dar aș vrea să adaug că trebuie să fim de acord asupra metodei. Să fim de acord Consiliul, Parlamentul, Comisia și Curtea de Audit asupra metodei și după aceea putem uh, regla cifrele și putem uh, continua activitatea, pentru că vorbim despre un volum enorm de muncă. Și întrebarea cea mai delicată este până la urmă cine ar trebui să definească cifrele și riscul tolerabil. Asta uh, este un lucru care trece dincolo de optimumul economic și evident există o opinie care spune că ar trebui să fie auditorii, alții spun că ar trebui să fie o decizie luată de factorii politici și ultima ar fi să fie cei auditați. Sigur că noi putem să ne propunem propriile noastre calcule, putem să venim cu propriile noastre calcule, dar cred că de fapt este un, uh, o procedură interinstituțională. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea clară, pentru acest mod um, uh, pe care l-am ales de a avea o descriere mai concretă a acestor, a uh, acestor proceduri de audit și sunt nerăbdător să, să progresăm și deja de câțiva ani tot discutăm în cadrul Comisiei Europene acești mici drăgușori din detalii și să vedem cum putem să obținem în fine anumite calcule, dar cred că este calea potrivită și sunt uh, entuziasmat că avem aceste discuții. Vă mulțumesc foarte mult! Dacă curtea mai dorește să adauge ceva? Ne-am bucurat și, dacă, și noi dacă v-ați publicat și dumneavoastră opinia. Vă, vă spusesem deja acest lucru. După cum am spus, Curtea de Conturi este acum în procesul de discutare a acestei comunicări. Aș dori să spun că este o evoluție foarte bună. Faptul că Comisia a elaborat un document care încearcă să găsească obiectiv soluții la anumite puncte. Problema este că, din păcate, comisia a fost constrânsă să lucreze foarte limitat din punctul de vedere al informației pe care îl deține. Poate ceea ce trebuie făcut este să vedem dacă această bază informațională poate să fie îmbunătățită, pentru că în uh, final nu este vorba doar despre noi care verificăm această informație. Informațiile trebuie să fie suficiente, robuste pentru a putea fi folosite uh, în această dezbatere. Și din păcate, cred că mai trebuie să se muncească pe acest aspect. Însă mă bucură această dezbatere. Conceptul ratei de eroare probabile există de mai mulți ani și, în sfârșit, apare ceva care ne dă informații suplimentare și care ne permite să avem o dezbatere constructivă în viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cred că mesajul este că vom uh, urmări în continuare această problemă. V-aș uh, propune să trecem acum la punctul 5. Poate că <clears throat> uh, domnul vicepreședinte mai poate rămâne puțin cu noi și aici vorbim de această marjă de risc tolerabilă. risc de eroare. E vorba de evaluare intermediară a cadrului financiar 2007-2013. Știți că am prezentat două documente de lucru pe această temă. Ähm, Sie haben das, äh, wir haben das, äh, äh, hier ist federführend natürlich der Comisia responsabilă, bineînțeles, este cea de buget. Pentru noi este important în calitate de Comisie de Control Bugetar să clarificăm că avem un rol de jucat aici, în special paar Punkte. Sie sehen, wir haben das in, eine, in, in ein paar Punkte. Și vedeți că am enumerat doar câteva puncte. Deci așadar, în special în ceea ce privește preluarea de către Comisia responsabilă a câteva recomandări de-a noastre, aici mă refer la riscul de erori, sugerăm Comisiei să ne prezintă opțiunile De asemenea, și aici dorim să mulțumim uh, și curții de conturi. Cred că ar trebui să ne gândim în viitor ca ca atunci când se constată că o politică nu-și atinge și ani de zile obiectivele formulate, uh, trebuie luată în considerare eliminarea ei. Bineînțeles că în avizul nostru re subliniem această obligativitate a declarațiilor de asigurare naționale în sensul întăririi responsab- sau creșterii responsabilității la nivel național Apoi, uh, credem că ar trebui să existe un fel de autorizație pentru acele autorități naționale care participă în aceste programe de administrare comună a fondurilor europene. Au fost doar câteva uh, sugestii din partea noastră, sperăm că Comisia de Buget să le preia. Sunt curios care vor fi reacțiile. Există și câteva Nu, termenul de depunere al amendamentelor este 27 ianuarie la prânz. Dorește cineva să ia cuvântul? Văd că nu e cazul. Ba da. Domnule Gray, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, mă bucură foarte mult să spun câteva cuvinte despre aceste idei interesante care au fost ridicate, pentru că evaluarea intermediară ține cont de mecanismul de furnizare. În legătură cu punctele pe care le-ați menționat în raportul de aviz, proiectul de aviz, ne cereți o diferență între auditul financiar și auditul de performanță. Comisia își descarcă responsabilitatea prin audituri financiare. La fel se întâmplă și în agențiile și instituțiile internaționale. Facem acest lucru și investim foarte mult în auditul financiar. Auditul de performanță nu sunt sigur ce înseamnă. Avem pentru fiecare zonă de politică, avem evaluări intermediare, evaluări de cost și uh, raportăm rezultatele cu ceea ce s-a obținut în legătură în, în fiecare program. Și acest lucru, bineînțeles, este inclus în mecanismele de evaluare care reprezintă o altă obligație pentru noi. felul în care îmbunătățește Comisia relațiile cu agențiile naționale. Acest lucru este făcut pentru gestionarea unică. Pentru gestionarea în comun există o implementare a anumitor programe. Deci abordarea pe care am avut-o a fost să cerem statelor membre să organizeze o verificare a acestor programe și după aceea verificăm noi munca făcută de ei. 2. Noi îmbunătățim eficiența sistemelor care sunt eh, care există. Ex- avem articolul 53 al regulamentului financiar în care am încercat să ne asigurăm că statele membre sunt conforme am lansat și o procedură de încălcare împotriva unui stat membru care nu s-a conformat. Am vrea să mergem mai departe, am modificat liniile directoare pentru fondurile structurale pentru a ține cont de anumite state membre, Regatul Unit, Olanda, Danemarca, Suedia, felul în care declarațiile naționale ar putea să fie folosite. La punctul 4 spuneți că responsabilitatea de plină nu poate să fie stabilită pentru anumite politici și dacă nu, atunci politica respectivă trebuie eliminată sau schimbată. Noi considerăm că situația este exact la fel. Uh, inul uleiul de măsline, bumbacul, sunt domenii în care există asemenea preocupări. Am încercat să modificăm felul în care se redactează politicile pentru a putea să creștem responsabilitatea. Și după cum a spus și a explicat domnul Figel mai devreme, pentru educație și cultură. pentru ca o politică să poată să fie complet responsabilă. Am discutat deja despre riscul de eroare și acestea sunt așadar comentariile pe care le avem în legătură cu evaluarea intermediară. Vă mulțumesc. Dacă mai există alte comentarii, din nou, vreau să vă reamintesc că termenul limită pentru amendamente este 27 ianuarie la ora 12. Încheiem astfel acest punct, ajungem la sfârșitul ordinii de zi pentru astăzi. Nu uitați că dezbaterea pentru raportul de Blasio va avea loc în februarie și aș dori să reamintesc celor din grupuri că începem mâine la ora 9 cu două voturi. Deci la ora 9 mâine dimineață două voturi. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și pentru munca dumneavoastră împreună cu noi. Ne vedem mâine dimineață la ora 9.